Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă propun să începem lucrările. Vă rog să ne scuzați pentru această întârziere. Am avut o reuniune a coordonatorilor foarte necesară și care s-a prelungit puțin mai mult decât trebuia. Am uh, analizat urmarea eșecului concilierii pentru proiectul de buget 2013, unul dintre punctele pe care le vom discuta și în această după-masă. Ordinea de zi este foarte încărcată. Vom încerca însă să o ducem la bun sfârșit, în condiții optime. Vom încerca să lucrăm repede și bine, spunând, bineînțeles, tot ce avem de spus, însă doar ceea ce este necesar. Cred că ați uh, citit ordinea de zi. Au fost făcute sugestii ca unele puncte să fie uh, avansate, dar având în vedere că suntem acum în întârziere, aș dori să mă asigur că votăm la timp. Deci, uh, dacă se respectă uh, ora pentru voturi, nu mă deranjează să discutăm anumite puncte, respectiv uh, punctele 9 și 10 ale domnilor uh, Alfonsi și al uh, respectiv al doamnei uh, Carvalho mai repede. La punctul 2, comunicările președintelui, în mod excepțional, trebuie să vă fac un anunț care figurează, care nu figurează, spune președintele, în uh, versiunea mea a Cobo News, dar nu și în documentul dumneavoastră pentru că, iată, președintele de această dată are informații la care nu are toată lumea acces, altfel nu ar, nu ar fi președinte. E o comunicare din partea lui Inge Gresle, care nu poate participa la reuniunea de astăzi, care se ocupă de un alt dosar foarte important și foarte sensibil pentru uh, Comisia de Control Bugetar și m-a ruga să fiu purtătorul de cuvânt al raportorului pe care îl reprezintă cu privire la regulamentul financiar. E vorba de chestiunea actelor delegate și o să citesc uh, textul în engleză. Actele delegate au fost uh, supuse atenției Parlamentului în 29 octombrie. Ele ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2013 împreună cu regulamentul financiar. Uh, ele vor trebui să intre în vigoare doar dacă nu s-a făcut nicio obiecție ori de către Parlamentul European, ori de către Consiliu uh, de la, la două luni după notificare este pentru prima dată când comisiile uh, CONT și COBU, în conformitate cu uh, articolul 51, au primit împreună un act, uh, acte delegate pentru examinare. Doamna Gresle nu poate participa la reuniune, dar m-a uh, rugat să vă transmit și informația că are îndoieli în legătură cu uh, temeiul juridic al articolului 21 din regulamentul de procedură al Parlamentului legat de publicarea numelor beneficiarilor în cazul uh, în cauză. În cadrul negocierilor, Parlamentul a insistat asupra faptului că nu doar regiunile nats tu uh, ale beneficiarilor trebuie să fie publicate, ci și uh, numele uh, uh arondismentului, departamentului, Landkreis în germană, uh, regiunea, deci o, o, un departament administrativ. Vom coordona uh, activitatea grupului de lucru FINREG la Strasburg în 21 noiembrie pe această temă, când Comisia Europeană și domnul Butarelli, Butarelli fiind numele unui, fotbal, uh, unui fotbalist din Italia, nu? Este vicepreședinte al uh, uh, organismului care se ocupă de protecția datelor. El ne va consilia pe această temă. Dacă vrem să facem o obiecție, vom putea vota cel mai târziu în uh, data de 3 decembrie. În acest caz, va trebui să avem un vot comun cu cont și vă propun ca termenul de depunerea unei propuneri a unei rezoluții justificate cu privire la această obiecție, dacă facem obiecție, la data de 22 noiembrie. Iată, avem încă 8 zile la dispoziție. Iată comunicarea președintelui și vom proceda astfel. În ce privește regimul lingvistic, în urmă cu 5 minute nu era nicio cabină pentru că uh, nu mai funcționau consolele, cum nu sunt reacții la, în sală, ori nu mă ascultă nimeni, ori toată lumea uh, urmărește interpretarea, deci uh, transmiterea pe internet funcționează. În ce privește aprobarea procesului verbal al reuniunii din 3-4 octombrie 2012, uh, trebuie să vă supun aprobării uh, Uh, procesul verbal din 18 octombrie uh, pentru că voturile cu privire la DAB 5 și la Fondul de Solidaritate uh, au fost doar voturi de orientare politică și nu au fost voturi de aprobare oficială acestor două rapoarte. Doar în această seară, în această dupămasă, vom vota oficial, din punct de vedere juridic, aceste două texte. Nu am putut o face înainte ca Consiliul să voteze la rândul său Uh, în organismul uh, echivalent uh, Comisiei de Bugete. Deci Consiliul a votat în urmă cu două zile și noi putem vota deci astăzi. Ajungem astfel nu dorește nimeni să facă nicio obiecție la această schimbare la ordinea de zi și deci ajungem la punctul 4. E vorba de situația actuală în urma eșecului concilierii bugetare care a avut loc în 9 noiembrie. Ceea ce nu a uh, fost un obstacol pentru ca negocierile să continue până marți seara, fără însă să se finalizeze. Și astfel a trebuit să recunoaștem eșecul acestei proceduri de conciliere bugetară. N-aș dori să revin acum asupra condițiilor în care avut loc această negociere. Toți deputații prezenți în sală, cred, au urmărit această conciliere, au chiar participat la ea, în calitate de membri ai delegației Parlamentului uh, la uh, conciliere. Și cred că toată lumea e la curent cu toate aceste peripeții și ați uh, văzut și care au fost declarațiile care au fost uh, făcute. Mulți dintre dumneavoastră chiar ați făcut uh, declarații politice pe care le-ați considerat necesare. Acum o să dau cuvântul, bineînțeles, raportorilor noștri, foarte pe scurt, însă o să mai fac o prezentare pentru viitor. Ne aflăm în prezent într-o, în situația în care nu, a, nu s-au putut respecta termenele prevăzute de către tratate pentru adoptarea bugetului anului viitor, datorită unui blocaj politic referitor la felul uh, în care pl trebuie plătite cheltuielile care trebuie să se facă și care, în marea lor majoritate, au fost făcute, dar care trebuie să fie rambursate de Uniunea Europeană în 2012 și trebuie să fie rambursate până la finele anului 2012. Chiar din capul locului, poziția Parlamentului a fost foarte simplă, a fost foarte clară, foarte directă. Parlamentul a reamintit că anul trecut, atunci când am adoptat bugetul 2012, știam foarte bine, Comisia ne-a informat în acest sens, că Uh, ne asumam un risc, respectiv ca uh, în cursul anului să ne dăm seama că creditele de plată nu sunt suficiente pentru a face față necesităților și solicitărilor legitime mai ales în ceea ce privește fondurile structurale, pentru a, rembursa, pentru a deconta, pentru a rambursa cheltuielile, care până la sfârșitul anului sunt cheltuieli care au fost făcute de către administrațiile naționale, uh, regionale sau speciale din statele membre și deci că și pe care re, regulamentul financiar prevede ca uh, ele să fie rambursate de către Uniunea Europeană în termen de două luni. Și pentru a contracara acest risc, chiar la inițiativa Consiliului, am completat acordul cu privire cifrele 2012 printr-o declarație semnată de către cele trei instituții, o declarație foarte clară, în care ne-am angajat ca dacă cumva creditele de plată lipsesc, să invităm Comisia Europeană să facă un proiect de buget rectificativ, iar ca Parlamentul și Consiliul trebuia să examineze acest, trebuiau să examineze acest proiect uh, cât mai repede cu putință. În 1 octombrie însă ne-am dat seama că aceste credite de plată uh, pentru unele din programele europene cele mai importante erau aproape epuizate. 8,3 uh, miliarde pentru fondurile structurale și fondurile de coeziune, sume care trebuie trimise înapoi rambursate statelor membre și uh, aproximativ câteva sute de milioane pentru anumite programe gestionate de către Comisia Europeană și care uh, trebuie să fie plătite la 45 de zile după prezentarea facturii și care automat declanșează penalități uh, de întârziere, mai ales programul cadru de cercetare și tot ce ține de lifelong learning și de programul Erasmus. Anul trecut am avut negocieri foarte complicate și uh, în uh, ultima, până în ultima clipă, având în vedere faptul că cifrele Comisiei Europene pentru nevoile de sfârșit de an pentru anumite credite de plată au fost contestate de anumite state membre. Și acesta este motivul pentru care am propus să încercăm să cooperăm mai bine în acest an și să ne punem de acord asupra felului în care urmau să fie evaluate cifrele, deci nevoile de credite de plată pentru sfârșitul anului 2012 pentru a evita să negociem bugetul 2013 în aceeași stare de confuzie tehnică ca anul trecut. Această confuzie tehnică nu a apărut în acest an, ceea ce putem spune că reprezintă un progres și ceea ce e foarte bine. Însă ne confruntăm acum cu o situație total neobișnuită pentru mine cel puțin, în care nicio delegație și de două ori i-am întrebat pe șefii de delegații, uh, pe cele 27 delegații naționale în procesul de conciliere, nicio delegație în acest an nu a contestat oficial și în public, în public Știți că uh, în ce privește bugetul, totul se face public, doar ce se spune în public contează. Nimeni nu a contestat cifrele Comisiei Europene, trebuie să recunoaște meritul Comisiei Europene. Însă, anumite delegații, suficient de numeroase pentru a forma o minoritate de blocaj, au declarat că chiar dacă nu contestă cifrele, nu pot sau nu vor să plătească. Uh, și deci că sumele pe care sunt gata să le plătească, în plus față de 2012, depind de finalizarea negocierilor cu privire la uh, anul 2013. Aceasta a fost poziția pe care Parlamentul a considerat-o ca inacceptabilă chiar din prima zi. Facturile plătite trebuie să fie facturile care au fost semnate deci facturile acceptate trebuie să fie plătite și aș dori să reiau acum uh, comparația comisarului Lewandowski. Atitudinea acestor state membre e identică cu cea a unui client care plătește cu cardul, care pleacă cu marfa și care după aceea merge la bancă cerând să se opună ordinului de uh, plată care, pe care tocmai l-a dat, ceea ce nu poate fi acceptat. În ciuda tuturor eforturilor depuse de către toată lumea, dar mai ales de către Comisia Europeană, în rolul său de mediator, în ciuda eforturilor președinției cipriote, nu am uh, putut schimba Uh, poziția unor uh, delegații, nu au putut schimba suficient poziția acestor delegații pentru ca concilierea cu privire la bugetul 2013 să poată fi înlesnit, înlesnită. Trebuie însă să notez, să subliniez și chiar să mă bucur public, deci datorită insistențelor Parlamentului, am obținut votul Consiliului pe marginea bugetului rectificativ numărul 5, deci cu privire la mobilizarea Fondului European de Solidaritate pentru victimele uh, cu cutremurului care a avut loc în urmă cu câteva uh, luni în Emilia Romana, 670 de milioane de euro. Deci, uh, acest buget rectificativ poate fi supus votului Comisiei de Bugete mai târziu. Iată acum situația. Termenul prevăzut de către uh, tratate a expirat și deci în mod explicit, proiectul de buget inițial al Comisiei este considerat ca neacceptat și deci Comisia trebuie să elaboreze un nou proiect de buget. E o situație cu care ne-am confruntat în urmă cu doi ani, din motive cu totul diferite. Sigur că mărul discordiei a fost acea, altul, nu viza cifrele, însă de această dată, și coordonatorii au subliniat acest lucru, am afirmat chiar uh, public în fața uh, Consiliului în care se încheie um, concilierea, am spus acest lucru și în mass media, iar raportorii uh, au fost foarte conciși în acest sens. Deci, intenția noastră este să gestionăm această situație în condiții identice și în același spirit constructiv, în aceleași termene, precum acum doi ani respectiv să ajungem la un acord final până la sfârșitul anului pentru Parlament uh, respectiv cu votul în luna decembrie, astfel încât anul 2013 să înceapă cu un adevărat buget comunitar. Ceea ce înseamnă că acum uh, activitatea a început, se muncește pe brânci, Uh, ce ar însemna? Vom aborda o metodă de lucru diferită, chiar foarte diferită de cea pe care am practicat-o până acum. Respectiv, se depun toate eforturile, ca și acum 2 ani, pentru ca noul proiect de buget al Comisiei Europene să țină cont imediat de doleanțele celor două ramuri ale autorității bugetare, doleanțe care au fost uh, sau reflectat în voturi, amendamentele Consiliului și amendamentele Parlamentului uh, de cealaltă parte. Multe dintre aceste amendamente sunt chiar uh, contradictorii. Știm, pentru că aceasta este convenția. Dar, cum avem un contact foarte strâns de săptămâni încoace, știm că există și aspecte pe care diferențele ar putea să convergă ușor, chiar foarte ușor, să spunem. În orice caz, și am spus acest lucru și președinției cipriote, am spus și comisiei, o spun și aici public, directorul general e aici, sigur că va trebui să facă precizări și comentariile utile. Eu aș dori să spun că noi, Parlamentul, face toate eforturile și aș dori încă o dată să mulțumesc raportorilor, colaboratorilor și să mulțumesc și mie, pentru că încercăm să respectăm termenele limită și uh, să ne asigurăm că Comisia are uh, încredințarea că în proiectul de buget pe care îl va depune, așa cum s-a întâmplat și acum 2 ani, există un preacord politic între cele două instituții și că dacă din motive care țin de răspundere diferită a uh, instituțiilor. Deci dacă comisia consideră că are nevoie sau că e de competența sa să prezintă pentru anumite linii, pentru anumite puncte, poziții care corespund pentru comisie unor poziții politice puternice, și pentru care știe dinainte că nu va exista acord și pe care consideră că trebuie să le prezinte public pentru a-și asuma răspundere, atunci noi trebuie să spunem că suntem de acord dinainte în legătură cu felul în care vom trata aceste subiecte. Așa am procedat și în urmă cu doi ani. Comisia a prezentat un al doilea proiect de buget, în care cu toții știam că anumite puncte nu, erau, nu puteau fi acceptate, în orice caz nu erau acceptabile eh, de către noi, dar am reușit să ne punem de acord cu Consiliul în amonte uh, pe marginea amendamentelor uh, respective. Ceea ce ne-a permis după aceea pe această nouă bază furnizată de către Comisia Europeană să avem un vot conform uh, între votul Consiliului și votul Parlamentului. Deci să avem o uh, primă lectură, o, o lectură unică fără să fie nevoie de conciliere, putem organiza un trialog, asta e ușor de organizat, dar în orice caz să respectăm termenul acesta uh, de, al sfârșitului anului. Iată situația uh, uh, actuală. Am pregătit un calendar de reuniuni între cele trei instituții și eu, împreună cu președintele Mavroianis și cu comisarul Lewandowski, urmează să ne întâlnim chiar luni Sigur, vom mai avea și alte ocazii să ne întâlnim și, bineînțeles, că vom uh, rămâne în contact uh, prin telefon și alte mijloace moderne de comunicare. Vom rămâne, deci, în, uh, în contact permanent. Iată ce doream să vă spun. Nu știu dacă raportorii doresc să ia cuvântul pentru a aduce completări. Nu mai dorește nimeni să vină cu informații suplimentare, având în vedere că domnul director general ne onorează cu prezența aș dori să îl rog să ne spună ce se întâmplă la comisie, cum vede și comisia situația. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să amintesc un lucru, și anume că bugetul rectificativ numărul 6, care a făcut obiectul tuturor dezbaterilor noastre, rămâne valabil rămâne de, de rezolvat și acum Consiliul de Miniștri trebuie să se pronunțe în legătură cu acest uh, proiect de buget rectificativ și procedura să continue. Repet, deci, acest buget este în continuare în discuție și este esențial, având în vedere pozițiile Parlamentului European, având în vedere și faptul că uh, noi la comisie acum ne aflăm într-o situație de presiune în legătură cu plățile pe care trebuie să le facem. Acum, în ceea ce privește proiectul de buget, ați descris foarte bine situația. Comisia lucrează la pregătirea unui nou proiect de buget pentru 2013 care ar trebui să fie adoptat în jur de data de 23 noiembrie. Deci, iată, într-un termen foarte scurt, dar facem tot ce putem pentru a fi gata în jur de această dată. Acest lucru înseamnă, după cum ați spus, că avem foarte puțin timp la dispoziție pentru a negocia, pentru a ajunge la un acord, pentru adoptarea bugetului la plenara din decembrie. Vom avea, practic, la dispoziție săptămâna de după ziua de vineri 23 noiembrie. Vom avea 5 zile lucrătoare pentru a ajunge la un acord. În ceea ce privește metoda de lucru, Ați rezumat foarte bine situația. Este absolut esențial ca pe cât posibil cele trei instituții să colaboreze în mod cât mai strâns, respectând pozițiile fiecăruia, bineînțeles, dar în așa fel încât, pe cât posibil, să se ajungă pe un teren comun de înțelegere care să ne permită, așa cum s-a întâmplat acum uh, doi ani, să pregătim terenul pentru un acord rapid. Iată, domnule președinte, ce doream să spun uh, pentru a completa prezentarea pe care ați făcut-o și, uh, bineînțeles, puteți conta pe angajamentul nostru al Comisiei pentru ca bugetul pentru 2013 să fie adoptat la timp și să evităm coșmarul și consecințele foarte negative ale uh, folosirii uh, unor 12, 12 improvizorii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Aș avea încă o, o întrebare sau două pentru dumneavoastră, dar am și colegi care au cerut cuvântul. Domnul Artonc mai întâi. Voorzitter, samen met meneer Schulz stelde u deze dagen in de media dat sommige lidstaten. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus ca și domnul Schulz că anumite state membre refuză aceste 9 miliarde pentru 2012, dar au un motiv bun pentru că au deja 7,2 miliarde promise pentru fondul de coeziune uh, Uh, și Fondul Social și Comisia și Parlamentul în plus au făcut două greșeli. Uh, mai întâi, în ceea ce privește uh, angajarea sub presiunea statelor din Europa de Sud și de Est să plătească aceste facturi și nu sunt suficienți bani. Iată, domnule președinte, de ce uh, au eșuat negocierile nu din vina unor state membre care refuză să dea 9 miliarde, ci din vina Parlamentului European uh, și a unor state membre care cheltuiesc prea mult și până la urmă cine suportă toate acestea? Cetățenii care nu mai știu, nu mai au suficienți bani să trăiască. Este o rușine așa ceva. Mulțumesc. Bien, monsieur Artong. Bine, domnule Artung, este uh, un, uh, o diferență între dumneavoastră și mine pentru că eu sunt mândru. Salvator dorește să reacționeze imediat la cele spuse? Presupun. La Comisia pentru Bugete așteptăm mult Uh, dar și uh, suportăm declarații incorrecte. Uh, cred că domnul Hartong trebuie să se explice mai bine sau să-și retragă cuvintele. Hartong Domnul Hartong nu dorește să o facă. Domnul Hartong este mândru că nu plătește facturile pe care le semnează. Este singur în această țară, în această situație. Goran, tot în legătură cu acest uh, lucru? Doriți să luați cuvântul? Nu. Altceva. Bine. Atunci dau cuvântul mai întâi lui Laslo Surian. Uh, thank you, Mr. Chairman. I should Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să dau dovadă de atitudine mai pozitivă decât cea din dezbatere de până acum. În primul rând, cred că ar, trebuie să recunoaștem faptul că raportorii nu au cerut cuvântul înseamnă că prezentarea dumneavoastră este sprijinită de raportori și noi trebuie să-i sprijinim pe ei. Am uh, o problemă și anume comportamentul uh, președinției. Nu sunt absolut de acord cu punctul dumneavoastră de vedere că statele membre care au spus că nu putem plăti sunt cele vinovate uh, pentru eșecul negocierilor. Pentru că Parlamentul a avut o poziție clară, ați explicat-o foarte clar vineri. Și au sprijinit-o și ei la reuniunea pregătitoare. Și care este pasul următor? Consiliul are altă poziție. Nu vor uh, accepta neapărat ce spunem noi. Și când avem două poziții clare, atunci președinția este cea care trebuie să găsească o soluție pentru a concilia cele două poziții. Uh, nu, erau, nu există alte opțiuni. nu s-a votat în Consiliu și fără o poziție clară în Consiliu, poate complet contradictorie poziția noastră, um, se poate găsi un compromis, dar fără vot în Consiliu nu se poate face compromis pentru că nu este cu ce să facem un compromis. Pentru că între ceva și nimic nu se poate face un compromis. Așa că problema este ce se va întâmpla la următoarele trialoguri și negocieri uh, dacă această, acest comportament de a nu vota în Consiliu, deci a nu avea o poziție comună în Consiliu, rămâne comportamentul statelor membre, pentru că atunci nu vom putea rezolva problema. Ar trebui măcar să transmitem mesaje, nu știu pe ce canale, dar poate uh, prin decizii, voturi și sau declarații uh, adoptate astăzi la această ședință, spunând că noi avem bunăvoință și dorim să se rezolve problema și trebuie să existe aceeași bunăvoință și de partea Consiliului. Este clar că aceste 9 miliarde trebuie plătite. Uh, putem să discutăm din ce surse și când, dar este clar că banii trebuie plătiți. Pentru că nu sunt cheltuieli suplimentare Uh, sunt. Acum un an am spus uh, că nu vom avea suficienți bani și dacă cineva înțelege ce înseamnă, uh, care este diferența între angajamente și plăți, nu va fi, acea persoană nu va fi surprinsă că uneori plățile nu ajung pentru a respecta angajamentele. Din păcate nu este așa și de aceea uh, s-a declarat că autoritatea bugetară va plătea, dar cum se va face această plată. Asta se poate dezbate și cred că e nevoie de flexibilitate de partea noastră pentru a găsi această soluție de ordin tehnic, dar ce e clar este că trebuie să plătim. Și cetățenii așteaptă o rezolvare. Domnule președinte, ați trebui să dați dovadă de și mai mult talent, dar aveți deja foarte mult talent. Așa că trebuie să compensați o președinție care nu dă dovadă de niciun talent. Mulțumesc foarte mult. Eu personal vă mulțumesc, Laszlo. Din punct de vedere politic nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Președinția cipriotă a făcut foarte multe eforturi. Avem nevoie în continuare eh, de ea și avem încredere în ea. Găran Fern are cuvântul. Uh- mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să, să subliniez și eu ceea ce a spus Laszlo Surian în legătură cu natura conflictului pe care l-am avut. Am fost prezent la 11 ședințe de, de la 11 negocieri bugetare. Acesta este al 11-lea an și niciodată nu s-a mai întâmplat ce se întâmplă acum. Este o situație unică. Consiliul, încă de la început, a cerut un nivel scăzut de plăți ca precondiție absolută pentru un acord privind bugetul pentru 2012. Acest lucru a fost foarte clar. A acceptat nivelul nostru de angajamente, dar condiția absolută a fost nivel scăzut de plăți. Și am spus încă de la început, a spus și Comisia, știm că nu va funcționa acest buget. Dar asta doreau neapărat. Până la urmă, Consiliul uh, a fost de acord cu o declarație comună spunând dacă am greșit și dacă uh, nu ne descurcăm cu banii, Comisia va trebui să amendeze bugetul. Am știut acest lucru de la început, am știut că o să se întâmple. Și în cele 10 negocieri de până acum, plățile au fost văzute ca mecanisme automate, tehnice de uh, onorare a angajamentelor. Deci, uh, practic, când te angajezi, scrii un fel de contract, ai o licitație, o procedură care te obligă, din punct de vedere juridic, să-ți plătești facturile. Ca și când construiești o casă. Faci contracte cu oamenii să construiesc uh, această casă și după aceea nu poți să le spui n-am bani să vă plătesc. Nu, nu funcționează așa lucrurile pentru că sunt responsabili din punct de vedere juridic. Aceasta este poziția în care ne aflăm acum. Dacă statele membre doresc să reduce bugetul, consideră că bugetul Uniunii Europene este prea mare. Trebuie să facă acest lucru la negocierile cadrului financiar multianual și trebuie să o facă când se negociază angajamentele, pentru că angajamentele înseamnă că se pot comanda proiecte și proceduri și așa mai departe. Eu nu aș recomanda asta, eu apăr nivelul bugetului Uniunii Europene, dar dacă doresc să o facă, să atace angajamentele, nu plățile. Și uh, de aceea aș întreba Comisia, este de acord cu acest punct de vedere? Și pe de altă parte, eu acum sunt îngrijorat că și dacă rezolvăm situația, în ceea ce privește uh, bugetul uh, de modificare numărul 6, ne vom reconfrunta din nou cu această situație în 2013, pentru că e, se vede că opoziția Consiliului este reducerea plăților și pentru bugetul pentru 2013 și trebuie să discutăm acest lucru. Am văzut o propunere de compromis, nu știu dacă a fost făcută publică sau nu, dar informal am văzut o propunere, un fel de propunere de compromis din partea Comisiei, care eu cred că prevede uh, plăți prea scăzute pentru 2013. Ce facem pentru a evita uh, să ne aflăm din nou în aceeași situație în 2013? Poate Comisia să ne spună ceva în legătură cu nevoile dincolo de bugetul uh, de modificare numărul 6 pentru 2013? Mulțumesc! Göran. Mulțumesc, Goran. Heider are cuvântul. Gracias, presidente. La verdad que... Mulțumesc, domnule președinte. Avem impresia că ne aflăm aici într-un film de science fiction. Curând o să trebuiască să justificăm uh, poziția Parlamentului și să explicăm statelor membre că trebuie să-și plătească facturile. Nu mi-am închipuit niciodată că un Parlament va trebui să facă așa ceva. Dacă statele membre se angajează um, fac anumite lucrări, uh, pun în aplicare anumite programe, lansează apeluri de ofertă. Trebuie să și plătească pentru asta și noi trebuie să le explicăm acest lucru. E incredibil ce se întâmplă. Iată de ce, domnule președinte, cred că foarte curând, pentru că ne aflăm într-o cursă contratimp, uh, trebuie, este esențial să ajungem la un acord. Acum doi ani, de asemenea, nu am ajuns la un acord, uh, dar am reușit uh, foarte rapid uh, să acceptăm un nou proiect de buget care corespundea dorințelor noastre. Poate nu ne aflăm acum în aceeași situație, pentru că de data aceasta nu, nu dezbatem bugetul 2013, dezbatem bugetul 2012. Trebuie să găsim uh, un acord în legătură cu bugetul rectificativ uh, numărul 6. Deci, atâta timp cât nu am rezolvat problema cu bugetul 2012, nu putem face nimic pentru 2013. Eu cred că Parlamentul European va fi tot ce va sta în putere pentru a ajunge la un acord. Dar eu repet, domnule președinte, poziția Parlamentului European nu s-a schimbat niciun pic față de propunerea Comisiei. Nu ne-am schimbat poziția în ceea ce privește plățile. Nu există noi uh, pronosticuri, noi uh, previziuni, noi, noi negocieri. Ce trebuie plătit, trebuie plătit și asta spune și propunerea comisiei, e vorba de același nivel de plăți ca nivelul prevăzut. Spun acest lucru pentru că în ultimul document care ne-a fost transmis uh, joia trecută, la sfârșitul concilierii, am văzut o mică schimbare la rubrica plăților și am văzut că s-au propus niveluri de plăți de 1,4 uh, miliarde în plus, care nu reprezintă um, o um, uh, creșterea plăților, ci uh, un report suspended payments din bugetul rectificativ 6. Nu putem accepta acest lucru. Nu putem accepta modificarea cifrelor. Ehm, tot trebuie să ne păstrăm poziția care este prima poziție și a Comisiei în legătură cu plățile, este singura necesară și Comisia, în momentul în care a făcut această propunere, ne-a amintit că această propunere se baza pe faptul că trebuie să facem plățile pe 2012 în 2012. Plicul e închis. Și nu înțeleg de ce în buget rectificativ numărul 6 am plătit facturile doar uh, pentru, până la 31 octombrie. În noiembrie și în decembrie nu plătim nimic și cândva tot va trebui să plătim aceste facturi în 2013. Nu vrem acest lucru. Doresc să mai adaug un lucru. Aceste declarații scrise, acorduri uh, încheiate cu Consiliul, și acestea sunt de domeniul science fiction-ului, domnule președinte, pentru că în momentul în care se semnează un document cu Consiliul pentru a spune că respectăm aceste lucruri, eh, observăm, Consiliul nu mai respectă nimic, nu, -și achită, nu se achită de obligațiile sale și apoi, dacă facem acest lucru pentru bugetul 2013, ne vom confrunta cu, acest, cu aceeași situație. Noi nu putem semna un document în care să uh, acceptăm că guvernul se va angaja să accepte modificările bugetului dacă uh, nu se onorează plățile. Uh, Uh, pentru că, domnule președinte, de fiecare dată, la sfârșitul anului, nu va mai avea bani și Consiliul nu va mai, a, nu va mai a, a, uh, accepta un buget, vor tot vorbi despre previziuni bugetare și probleme și pe viitor. Acestea se întâmplă și astăzi. Consiliul nu este capabil să deblocheze bugetul rectificativ. Deci, cum credeți că Consiliul își va schimba poziția a, uh, la anul sau pentru 2014? Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Uh, este o dezbatere importantă. Am foarte multe persoane înscrise la cuvânt. Vă rog uh, să vă exprimați cât mai precis. N-are rost să reluăm aici toate argumentele, tot ce ne-am spus între noi și tot ce am spus în conciliere, pentru că am trecut de asta. Cunoaștem pozițiile unora și altora, cunoaștem argumentele, deci haideți să ne limităm la strictul minim. Doamna Andreea, sunt mai întâi. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că facturile trebuie plătite. În orice organizație din această lume, înainte de a plăti factura, te asigur că serviciile, proiectele pentru care plătești factura respectivă au fost duse la bun sfârșit. Ei bine, de data aceasta nu putem fi siguri de asta, pentru că se cer facturi la ministere, în statele membre, pentru a putea uh, uh, păstra sumele din cadrul financiar multianual. Așa că, da, trebuie să plătim facturile, dar dacă acestea sunt reale și deocamdată nu avem uh, o dovadă concretă a faptului că aceste facturi uh, sunt adevărate. Uh, se, discută la, se discuta la un moment dat că se agită mediul industrial pentru fondurile europene. Eu nu văd asta nicăieri în statele membre. Eu văd că, într-adevăr, se răzvrătesc mulți oameni, dar uh, nu din cauza fondurilor europene, ci din cauza măsurilor de austeritate. Îi văd pe oamenii uh, din Spania cum, uh, decât să fie evacuați, preferă să se arunce de pe geam. Uh, Domnule Amasur, dragi colegi, puteți trăi cu conștiința împăcată? Vă pasă de așa ceva? Cei care sunt responsabili de asta nu dau doi bani pe ceea ce se întâmplă, au alte preocupări. Noi ne preocupăm acum de acești bani de care avem nevoie. Încercăm să cerem uh, bani statelor membre de care au nevoie în plan intern. Și haideți mai bine să lăsăm statele membre să-și vadă de problemele naționale. Mulțumesc! Există persoane mai experte decât mine și poate chiar decât dumneavoastră pentru a vorbi numele Spaniei. Anumite țări, printre care face parte și țara dumneavoastră, refuză să plătească 1474 de milioane de euro. Aproape 1,5 miliarde de euro Spaniei, pe care Uniunea Europeană le datorează Spaniei facturi uh, pe care Regatul Unit nu le contestă sau a căror realitate nu le contestă. Pentru Italia, 1 miliard 887 de milioane pe care uh, Uniunea Europeană trebuie să îi ramburseze statului Italiei. Pentru Polonia, 1 miliard 580 de milioane pe care Uniunea Europeană trebuie să-i dea Poloniei. Unele uh, unii, nu dumneavoastră din țările dumneavoastră, spun că sunt uh, țări care uh, fac parte din Club Med, nu sunt țări serioase. Germania, Germania considerată o țară serioasă. De, uh, Uniunea Europeană datorează 869 de milioane de euro uh, Germaniei. Iată situația în care ne aflăm. Încă o dată, de două ori am pus întrebarea ministrului și au fost și alți miniștri acolo, nu șef de birou ai bugetului, Ministri, chiar miniștri erau prezenți acolo. Dintre cele 9 miliarde, uh, am întrebat dacă cineva contestă cumva aceste facturi. Nimeni nu a făcut-o. Anul trecut s-au făcut contestații, anul acesta nu. Însă, acestea fiind spuse, doamna Andreasen, ne aflăm într-o situație în care ceea ce se întâmplă în acest an dovedește faptul că, în ciuda progreselor realizate, cu privire la votific, uh, verificarea facturilor și, în ciuda faptului că facturile, iată, sunt greu de contestat, avem o problemă de procedură care nu a fost soluționată. Și uh, soluționarea acestei probleme trebuie să facă parte din acordul final. Vom discuta și cu Comisia și vom discuta și la ședința coordonatorilor, stimată doamnă, și, și la Comisia de Bugete. Sidonia acum. Indeed, the, the conciliation Mulțumesc. Într-adevăr, concilierea uh, a fost dezamăgitoare, atât vineri cât și marți, pentru că nu a fost posibil să întrezărim o propunere adevărată din partea Consiliului. De fapt, noi am fost acolo, dar nu am putut să ne îndreptăm uh, către o discuție adevărată pentru că Consiliul nu a fost în măsură să ne prezinte nicio poziție comună. Practic, noi uh, lucram pe ghicite și nu mi se pare că aceasta este calea optimă înspre progres. Vreau să apreciez efortul celor doi raportori și al președintelui. Ei au mers uh, la Consiliu și marți seară, deci apreciez ceea ce ați făcut, însă, din câte am înțeles eu, nu ați fost întâmpinați nicicum la Consiliu. Ați vrut să vă clarificați poziția, dar nu ați avut în fața cui. Așadar, uh, nu am avut cu cine să purtăm un dialog, ci pur și simplu am stat acolo și am încercat să ghicim ce vrea să, ce vrea să facă Consiliul. Pentru mine, metoda de lucru a fost extrem de nesatisfăcătoare. La ora actuală ne aflăm unde ne aflăm, asta e realitatea și am câteva întrebări către, și către Comisie cu privire la ce facem acum. Ne axăm atât de mult să Uh, rezolvăm problema pentru plățile neonorate pentru 2012. E corect, din variate motive menționate de antevorbitorii mei, nu vreau să reiau subiectul, dar vreau să menționez că ne aflăm în situația de acum, în special din cauza faptului că euroscepticii sau scepticii nu și-au putut imagina că implementarea programelor europene va fi atât de bună. Avem exercițiul bugetar de ani de zile, cu un nivel mai scăzut uh, al plăților, comparativ cu nivelul angajamentelor. Acest lucru s-a bazat întotdeauna pe prezumția că programele, în mare parte, vor eșua, iar beneficiarii nu vor fi în măsură să acceseze banii respectivi. Dar în ultimii 3-4 ani ne confruntăm uh, o situație, cu o situație pentru care nu am fost pregătiți și se pare că în continuare foarte multe state membre nu pot uh, digera în plan mental această realitate, că programele au succes și că beneficiarii între timp s-au pregătit mai bine, au învățat cum să acceseze fondurile mai bine și acum nu avem suficiente credite de plăți uh, pentru a onora aceste realități. Mie mi se pare că în acest cerc vicios ne învârtim acum. Și trebuie să recunoaștem așadar că trăim într-o realitate în care programele europene au succes. Sigur că trebuie să ținem cont de problemele pe 2012, dar, în egală măsură, trebuie să ne amintim că avem de lucru și pe 2013. Și aici vine întrebarea mea către comisie. Înainte de a trece mai departe și de a vedea noul proiect de buget, eu mă gândesc oricum că va exista o cooperare între comisie și raportor pentru un proiect de buget pe 2013. Vreau să știu cum anume putem să avem o propunere cât mai realistă, în așa fel încât să evităm situația uh, din octombrie-noiembrie uh, anul acesta. Deci să nu, ne, să nu repetăm în 2013 ceea ce s-a întâmplat acum. Și din nou mă adresez Comisiei cu o întrebare concretă în ceea ce privește transferul global după, pe care l-am votat în septembrie sau octombrie. Nu mai știu exact când, dar îmi amintesc în schimb foarte clar că majoritatea plăților Majoritatea plăților care au fost catalogate ca fiind problematice au fost, de fapt, niște amânări. Și vreau să știu exact, amânările acestea vor fi pe termen nedeterminat. Din câte știu eu, uh, amânările au avut loc din cauza că se așteaptă câteva detalii tehnice pentru contracte, dar ideea este că e vorba de niște solicitări legitime care vor veni pentru a accesa acești bani amânați, aceste plăți amânate, cândva prin primăvară. Și vreau să știu dacă Comisia ține cont și de această posibilitate. O ultimă observație. Nu știu în ce măsură putem să discutăm propunerea care ne-a fost prezentată ca un compromis vineri din partea Comisiei. Nu nici mai știu care este statutul acestui document. Mai există sau nu? Oricum, din câte pot să-mi imaginez eu, un posibil buget rectificativ ar putea să apară la începutul lui 2013. Așa că mă întreb, eu oare o soluție viabilă? E realistă? Și sper că nu greșesc când spun că nu se obișnuiește să uh, lucrăm cu bugete rectificative la începutul anului. Știu că trebuie să existe redesfășurări uh, la comisie. Foarte bine, dacă e posibil să facem redesfășurări, să le facem. Și am o ultimă întrebare către comisie. Care ar fi elementele slabe ale politicilor uh, Uniunii Europene, astfel încât să devenim, să nu cumva să devenim uh, victimele redesfășurărilor. E oarecum doar un gest fals, dat fiind că oricum nu putem avea un buget rectificativ la începutul lui 2013? Mulțumesc. Mulțumesc, Sidonia. Foarte bună întrebare, foarte precisă și oportună. Domnul Gotmanis. Thank you. I try to be short, but... Mulțumesc, voi încerca să fiu succint, dar mi-e greu. Cred că suntem într-o situație în care bugetul pe care l-am uh, decis uh, în 2005 a fost un buget care nu s-a confruntat cu nicio situație de criză, iar impactul crizei a cauzat mari probleme. În mod normal, bugetele ar fi corectate în uh, statele membre. Și am încercat, chiar am încercat să facem asta acum. Că e o majoritate sau o minoritate de blocaj, anul, realitatea este că an de an plățile sunt uh, reduse. Dar acum uh, noi avem un buget pe șapte ani și nu este o situație obișnuită, de exemplu, ca să mai putem compara cu uh, situația din statele membre. Așa că trebuie să avem câteva mecanisme de ieșire, pentru că la ora actuală mi se pare că putem să uh, schimbăm fiecare buget an de an, dar uh, la final tot într-o mare problemă te afli. E clar că trebuie să ajungem la un compromis. Toată lumea cunoaște datele. La coeziune avem 9 miliarde, dar bani avem doar 3 miliarde. Deci o diferență de 6 miliarde. Banii necesari pentru a onora facturile. Pentru dezvoltare rurală, de la 3 miliarde, avem doar 2 miliarde. Deci 35% sunt bani care lipsesc de la comisie. Dacă e adevărat că la un moment dat uh, au fost pe punctul de a fi decise 1,4 uh, miliarde scăzute din uh, bugetul rectificativ, atunci aș vrea să știu exact care este situația. Să spună comisia clar. Pentru că riscăm să lăsăm totul pentru CFM și până la urmă nimic nu mai este clar. E bine însă totuși că la coeziune și dezvoltare rurală nu suferă beneficiarii, pentru că este vorba de un deficit de buget guvernamental. Noi uh, trebuie să plătim oricum. Dar e un cerc vicios. Cât timp nu plătim, bugetul, uh, deficitul bugetar crește uh, și tot așa. La fel și în plan național. Am o propunere de făcut către comisie. Analizând îndeaproape bugetul rectificativ, la coeziune apar trei lucruri. Convergență, uh, concurență, asta e clar, dar nu e în clar de ce tăiem bani de la convergență, de exemplu. Pentru că acolo e nevoie de cei mai mulți bani, în regiunile de convergență. Până la urmă, aș dori tare mult să găsim un compromis, deoarece chiar nu știu ce înseamnă din punct de vedere juridic uh, ce se întâmplă cu neplata facturilor. Până la urmă se pune problema celor 1,4 miliarde. Important este să găsim un compromis. Știu că coordonatorul nostru e de aceeași părere. Fără un compromis, nu obținem nimic, pentru că nu se va mai face nicio plată. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Juan Naranjo. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, fi succint pentru că mai avem multe pe ordine de zi și ne presează timpul. Vreau să reiau mesajul doamnei Andreasen. Pur și simplu mi-a tăiat respirația intervenția domniei sale, mai ales uh, că a spus că facturile ar fi falsificate. Vă rog, așa nu ajungem nicăieri. Dacă confundăm uh, tragediile personale cu argumente obiective, ca să facem astfel de trimiteri pentru a nu, nu ne onora angajamentele juridice, stimată doamnă Andreea, sunt din respect față de adevăr și față de cei suferinți de această tragedie financiară, haideți să nu pierdem din vedere autenticitatea facturilor. Și acum, domnule președinte, eu știu că dumneavoastră trebuie să stimulați președinția să se ajungă la o soluție. Dar dacă există contradicții și la Consiliu, atunci președinția este cea care trebuie să se asigure că clarifică lucrurile. Trebuie să stabilească punți de legătură între statele membre și până acum nu a făcut asta. Problema noastră este o problemă la nivel de plăți și angajamente. E clar că e vorba de plăți cât se poate de concrete. Așa că îl rog pe președinte să facă uh, presiune la Consiliu, așa fel încât Consiliul să vină cu o poziție comună. Mulțumesc, dragă prieten. Ian Mulder are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi și eu succint. Vreau doar să spun că proiectul de buget rectificativ este cheia. Anul trecut am fost de acord că Comisia va prezenta cifre noi dacă e necesar, iar Comisia și Parlament, Consiliul și Parlamentul vor analiza aceste cifre pentru a ajunge la un acord. Dar nu s-a întâmplat asta și eu cred că Consiliul ar trebui să-și respecte promisiunile și noi să le aducem aminte care sunt acestea. Și de îndată ce găsim o soluție pentru bugetul rectificativ 6, atunci vom avea o dovadă că Consiliul își respectă angajamentele și o să putem începe cu 2013, cu bugetul pentru 2013. Trebuie să avem uh, plățile definite pentru uh, exercițiul bugetar, Dar totul depinde la ora actuală de bugetul rectificativ 6. Mulțumesc! Aș mai dori să fac câteva comentarii. Avem o problemă de organizare cu raportorii. Giovanni, Giovanni și Francesca, vă rog să mă ascultați. Am înțeles că ați prevăzut o reuniune de lucru cu președinția și comisia chiar acum, însă doriți și să participați la vot. Acum, deci, trecem la vot. Deci vă propun să votăm. O să spun câteva cuvinte. Întâi, votăm bugetul rectificativ numărul 5, având în vedere cât de important este pentru dumneavoastră, raportorii italieni. Și, și aici, ori Uh, rămâneți la restul voturilor sau părăsiți uh, ședința, mergeți la reuniunea voastră, având în vedere că lucrăm ca la Parlamentul Britanic, dacă se pierde un deputat de dreapta și unul de stânga, din punct de vedere politic votul se echilibrează și se poate face votul și fără ei. Sunteți de acord cu această propunere? Bine. Atunci, în încheiere, aș dori să mulțumesc celor care au luat cuvântul la această dezbatere și aș dori să le mai spun încă ceva. Și, domnule director general, mă adresez în primul rând dumneavoastră. După cum ne-ați confirmat, Comisia pregătește, elaborează noul proiect de buget. E în interesul nostru al tuturor să ajungem la rezultatul din urmă cu doi ani, respectiv la proiectul de buget pe care atât de bine l-am pregătit împreună, încât știm chiar dinainte că toată lumea îl va aproba. Așa cum ați spus pe drept cuvânt, uh, fiecare instituție trebuie să își asume răspunderea care îi revine. Există o serie de propuneri pe care Comisia nu le poate face sau pe care, din contră, trebuie să le facă, chiar dacă știe că nu se va da curs acestor propuneri. Dar, având în vedere prerogativele sale, trebuie ca, probabil că Comisia s-ar putea să se găsească într-o astfel de situație. Dar trebuie să știm dinainte, să vedem care sunt consecințele uh, pe care, sau concluziile pe care le tragem între noi și Consiliu pentru a ne asigura că evenimentele nu vor fi și mai mult uh, tergiversate. T- Aș dori să vă mai spun însă că pentru Parlament, și am spus acest lucru cu ocazia dialogului uh, tripartit de luni și repet acest lucru public astăzi, uh, în plenul Comisiei de Bugete. Documentul pe care Comisia l-a depus, acest document neoficial non-paper, de documentul pe care l-a depus vineri seara, e o bază de lucru pentru noi. Pentru noi e o bază de lucru acceptabilă. Nu tot ce figurează în acest uh, document uh, poate fi votat, validat, dar îl putem considera ca un, un punct de plecare. Nu știu care este poziția Consiliului referitor la acest document. Iar dacă Comisia începe elaborarea proiectului de buget bazându-se pe acest document, uh, pentru noi situația este deci acceptabilă. Însă, dacă acest document este considerat ca bază de lucru, aceasta presupune, bineînțeles, că Comisia pe baza acestui document lucrează și nu pe baza proiectului inițial, pentru că totuși trebuie să se țină cont și de faptul că între proiectul inițial al Comisiei și situația de azi au survenit tot felul de evenimente, au avut loc, uh, au fost depuse amendamente din partea Consiliului, apoi din partea Parlamentului și am avut și uh, discuții în tetatet, care pot uh, avea diverse urmări. Însă aș dori să spun Comisiei că uh, aș dori ca la Comisie să nu mai existe nicio îndoială în legătură cu Uh, evaluarea a ceea ce noi numim facturi. Și dacă uh, survin modificări uh, față de proiectul, la bu- proiectul de buget numărul 6, ele vizează mai degrabă, ar trebui să vizeze majorarea, pentru că în urmă cu câteva săptămâni s-a făcut evaluarea de 9 miliarde și între timp au mai sosit și alte facturi, ceea ce uh, îmi permite să fac observație uh, Uh, în atenția Consiliului și mulțumesc pe această cale reprezentantului Consiliului pentru prezență. Așa cum a spus domnul Juan Jean, proiectul rectificativ de buget numărul 6 trebuie să fie întâi uh, analizat de către Consiliu, care poate să-l aprobe sau îl uh, respinge, însă trebuie să se asigure că nu se pierde timp în cadrul procedurilor, ceea ce ar risca Uh, după obținerea acordului politic, uh, să pericliteze votul final pe marginea pachetului și uh, a bugetului 2013. Și aș dori să mai spun aici, la plenul Comisiei de Bugete și aceasta și în prezența Consiliului, aș dori să spun ceva ce președintele Cipriot știe foarte bine, din păcate e obligat să accepte această realitate ca și noi. Iată, acum avem o problemă în acest domeniu care nu e o problemă politică care să dezbine Consiliul și statele membre. Nu mai este nicio problemă tehnică de evaluare a cuantumului uh, facturilor, uh, așa cum uh, s-a întâmplat anul trecut și care punea în tabere diferite Consiliul și Comisia. De data aceasta ne confruntăm cu o problemă care la început părea să fie o problemă tehnică, dar care poate să devină o problemă politică majoră între statele membre. Deci avem de-a face cu o problemă între statele membre. Unele state membre nu contestă aceste cifre, pentru că Comisia a verificat aceste cifre, dar care consideră că anumite state trimit puțin ca multe facturi. e o situație care mie mi se pare inacceptabilă. Președintele repe, repetă, e o situație care mie mi se pare inacceptabilă. Și ne străduim să evidențiem acest lucru, sigur, fără a încerca să semănăm uh, zăzanie între statele membre, însă lansând totuși un avertisment. Dacă persistă acest blocaj, eu voi face ceea ce nu am vrut să fac niciodată până acum, respectiv să spun. Iată, acesta este deci să identific statele membre care refuză să plătească uh, suma X și suma Y uh, acestui stat membru. Iată cum stau lucrurile astăzi. Deci, trebuie să tragem două concluzii din această stare de fapt și, de altfel, nimeni nu dorește să ajungem la o astfel de situație, nici prima, nici a doua categorie de state membre. Deci trebuie să tragem două învățăminte. În primul rând, după ce vom fi ajuns la un acord politic, va, va trebui să îmbunătățim procedurile, să obținem o certificare, a, o validare a facturilor care să fie uh, imposibil de contestat și aceasta în fiecare stat membru, inclusiv în țările care uh, se consideră mai uh, serioase decât altele și care nu pot să verifice bine facturile uh, acasă. Și aici mă refer chiar la uh, statul meu membru. Sunt, mai, mai sunt și alte exemple, dar nu pot să le dau numele și vă asigur că nu fac parte toate din statele din Europa de Sud. Și o a doua învățăminte, uh, pentru noul cadru financiar multinor. Uh, Uniunea Europeană are nevoie de faimoasele resursele proprii, pentru că atâta timp cât vom fi la cheremul statelor membre, ne vom confrunta cu aceste uh, probleme. Cu cât uh, criza va fi mai aspră, mai dură, cu atât va fi mai uh, multă nevoie de bani și uh, această ciocnire între țările contributoare și țările care beneficiază de pe urma bugetului europene va, uh, se va desfășura în acest, uh, acești termeni de uh, ciocnire și de opoziție între state membre. Deci, vă propun să finalizăm runda intervențiilor noastre. Domnule director general, mă întreb dacă doriți să dați răspunsuri la întrebările anumitor deputați, eventual să răspundeți la întrebarea Sidoniei și poate și să faceți câteva remarce apropo de ce, ce au spus ceilalți. Foarte pe scurt, domnule președinte, a fost o întrebare a domnului Gerand Fern cu privire la uh, situația din 2013 față de anul 2012. Și aici nu pot decât să repet ce am uh, uh introdus în uh, introducerea la proiectul de buget uh, Uh, care sigur că este contestat, am spus că creditele de plată uh, trebuie plătite uh, la nivelul 130 de miliarde, pornind de la principiul că toate plățile pe 2012 sunt asigurate. E tot ce vă pot spune. Știți foarte bine, cunoașteți bine situația, la fel ca și mine, și deci puteți trage aceleași concluzii ca și mine. Acum, în ceea ce privește întrebarea Sidoniei, cu privire la transferul global, nu este vorba doar de amânarea, bineînțeles, liniilor pentru care au fost uh, prevăzute anumite credite și care nu au fost uh, cheltuite cu totul, aceste linii trebuie să fie rambursate ulterior. Dar, uh, având în vedere că avem credite sub Uh, subutilizate. Există și linii pentru care uh, cererile au fost uh, subevaluate. Deci e un mecanism normal pentru orice buget, e un mecanism care, prin care bugetul se autoechilibrează. Deci raportarea acestor cheltuieli de la aceste linii se echilibrează din alte părți. Și aș dori să mai spun încă un lucru. Viramentul global a fost adoptat automat Uh, la miezul nopții, marți spre miercuri, atunci când termenul a expirat. Și Consiliul nu a luat poziție. Deci acest virament a fost adoptat de facto. În ceea ce privește întrebarea legată de Uh, un posibil buget uh, rectificativ la începutul anii, anului viitor și care ar fi slăbiciunea, să spunem așa, să spunem așa cumva, nu vă pot spune, nu vă pot da acest răspuns. Comisia uh, elaborează bugetul în funcție de informații pe care ni le pun la dispoziție direcțiile generale tehnice și statele membre. Și bineînțeles că există întotdeauna puncte slabe care pot fi ca și dumneavoastră, eu le pot identifica ca și dumneavoastră, deci tot ce a fost tăiat de către Consiliu în uh, măsura în care creditele de plată sunt uh, uh, tăiate la propunerea Comisiei, uh, ne putem imagina că există acolo o lacună sau slăbiciune pentru că pornim de la uh, ipoteza că aceste cre credite de plată trebuiau să fie utilizate. Iată ce pot să vă spun ca răspuns la întrebările care au fost adresate. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Acum vă propun să trecem la voturi și la solicitarea raportorilor. Începem acum cu punctul 11, bugetul rectificativ numărul 5. Deci vă propun să facem uh, un vot comun și să votăm baza juridică și bugetul rectificativ suplimentar pentru a finanța uh, victimele cu tremurului din Emilia Romana în proporție de uh, 170, 670 de milioane. Deci, e, vorbul, e vorba de raportul uh, Fran, uh, și al domnului Fernandez. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Două voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc victimele acestui cutremur se vor bucura de rezultatul votului. Și aș dori să îi uh, fericit pe raportor, le mulțumesc, uh, datorită poziției lor uh, clare, am reușit măcar să progresăm pe marginea acestui dosar. Avem acum viramente la punctul 23 Francesca, doriți să ni le prezentați rapid? Si tratta... E vorba de plăți legate de fondul de globalizare, dar uh, nu putem să votăm pentru că sunt legate de bugetul rectificativ numărul 6 și nu există bani pentru aceste plăți, de aceea nu putem vota. C'est ça. Mais alors, il y a trois autres virements, le 36, 37. Mai avem uh, încă trei viramente, 36, 37 și 38. On, a, on avait prévu trois autres Am prevăzut încă trei viramente, 36, 37 și 38. Doriți să le amânăm? Putem să o facem? Très bien. Donc... Bine. De fapt, 36, 37 și 38 nu se referă la fondul de globalizare. Putem vota acum aceste transferuri dacă nu sunt obiecții. Sume în bloc. Atunci votăm în bloc viramentele 36, 37 și 38. cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Două voturi împotriva, abțineri, o abținere. Mulțumesc, se adoptă. Raportorii sunt liberi, dar pot să rămână în sală, bineînțeles. Acum putem să reluăm voturile. Nu mai trebuie să votăm proiectele din cadrul fondului uh, de um, adaptare la globalizare, pentru că, după cum a spus doamna raportor, atâta timp cât nu avem bugetul rectificativ numărul 6, nu putem mobiliza acest fond. Putem vota însă la punctul 20, e vorba de avizul domnului raportor Stavrakakis privind mecanismul de protecție civilă al Uniunii. Are toată lumea lista de vot la dispoziție pentru raportul Stavrakakis? Are toată lumea cartela de vot? Eu nu am cartela, spune domnul președinte. Vom încerca să votăm prin ridicare de mână. Dacă nu, asta e. Putem vota în bloc amendamentele 7 și 8 ale raportorului. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Două voturi. Abțineri? O abținere se adoptă. Amendamentul 25. Adina Ioana Vălean. Raportorul este pentru. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. S-a închis votul. 13 voturi pentru, 14 împotrivă. Eu votez de asemenea împotrivă, oricum majoritatea este împotrivă. Sunteți în aceeași situație ca și mine? Have you got a? ah. yeah, yeah, yeah, yeah. Aveți cartela de vot sau nu? Mais le, le, le vote est clos. Mais vous êtes contre Nous nous neutralisons. Dar s-a închis votul. Oricum, dumneavoastră ați votat pentru eu împotrivă, ca și cum n-am fi niciunul aici. Sunteți împotrivă? Bine, atunci voturile noastre se adaugă la voturile împotrivă. Deci 13 pentru, 15 împotrivă se uh, respinge. Ajungem acum la amendamentul nou al raportorului. Cine-i pentru? Cine împotrivă? Două voturi, abțineri se adoptă. 26, compatibil al domnului Vălean. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 27, Vălean. Raportul lui e pentru. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare prin vot electronic. Deci sunt singurul care nu are cartela pentru că domnul Clute și-a găsit-o între timp. Rezultatul votului. S-a închis votul. Calculatorul nu mai știe să numere. 15 voturi pentru, 14 împotrivă, se adoptă. Pot ac putem acum vota împreună amendament 30 și 11 ale raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă? 4 voturi. Abțineri se adoptă. Amendamentul 28 Vălean. Raportorul e pentru. cine e pentru? Împotrivă? Un vot. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12 și 13 ale raportorului. cine e pentru? Împotrivă? Două voturi. Abțineri se adoptă. Cu aceeași majoritate, amendamentul 29 Vălean. Raportorul e pentru. cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 14 și 15 ale raportorului, cine pentru, împotrivă, două voturi, se adoptă. Amendamentul 30, Vălean, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 a fost retras. Amendamentul 16, 17 ale raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Apoi, în legătură cu recitals, amendamentele 4, 5, 6 ale raportorului în bloc. Nu, Alda nu dorește. Mai întâi amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. GUE se abține. Amendamentul 5. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Guie se abține din nou. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Domnul Hartung. Abțineri. Nu sunt. Se adoptă. Majoritățile sunt puțin diferite. Amendamentul 19. Fernandez. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 20 și 21 ale domnului Caza. Votăm în bloc cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22 Fernandez, raportorul este pentru, cine pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 23 și 24 caza, raportorul e pentru, cine pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Propunerea de re rezoluție legislativă. Amendamentele 1 și 2 ale raportorului. cine pentru? Împotrivă. Două voturi împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 18. Fernandez. Raportorul e pentru. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votul final acum. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 de voturi pentru 27 cu mine, pentru două voturi împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului, se adoptă. Acum avem raportul de la punctul 21. Programul Europa Creativă. Raportor Barbara Matera. Are toată lumea lista de vot? Putem trece la vot atunci? Amendamentul 7 al raportorului, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24, Gaier. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Atunci trebuie să votăm toate amendamentele următoare. Putem să votăm în bloc amendamentele 8 până la 14 ale raportorului? Până la 13. De la 8 la 13, nu?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 Majoritatea e mai strânsă, dar Într-adevăr, a fost nevoie de voturi separate pentru că majoritățile au fost diferite de fiecare dată. Amendamentul 15 a fost retras, amendamentele 16 și 17 ale raportorului. Le putem vota împreună? Nu. Atunci amendamentul 16. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 17 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amuzant. Uneori stânga are majoritatea, uneori dreapta. Amendamentul 18. Avem un vot pe părți. Prima parte within, de la within the meaning până la in terms of. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, the program shall consist of, până la for the media strand. Raportorul este pentru. cine e pentru? Tot PP-ul este pentru? Împotrivă? Toți ceilalți abțineri? PP-ul a pierdut. A doua parte se respinge. Amendamentul 25 retras. Amendamentul 19 al raportorului. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. La recitals, amendamentul 20, caza, raportorul este pentru. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 al raportorului pentru. Împotrivă. 4 voturi. Abțineri? Se adoptă. 21, Caza. Raportul e pentru. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 22. Raportorul cere vot pe părți. Raportorul este pentru prima parte, in order to până la end growth. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și a doua parte de la investment până la centric knowledge, raportorul e împotrivă, cine e pentru? Ian Mulder. Cine e împotrivă? Tot Ian Mulder și ceilalți. Abțineri? A, subtilitățile votului olandezilor îmi scapă. A, se respinge această a doua parte. Amendamentul 4 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi. Abțineri se adoptă. Amendamentul 23 Gaier. Raportorul e pentru. cine e pentru? Împotrivă. 5 voturi. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 5 și 6 ale raportorului le votăm împreună. cine pentru? Împotrivă. 3 voturi, abțineri se adoptă. Și acum, în legătură cu propunerea de rezoluție legislativă, amendamentele 1 și 2 ale raportorului le votăm împreună. cine pentru? Împotrivă. Două voturi, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot electronic. S-a deschis votul. Să deschis votul. Vă rog să votați. A votat toată lumea. 22 plus 1, 23 pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri. Felicităm raportorul. Continuăm cu un alt raport. Europe for Citizens al aceluiași raportor. Aș dori să știu dacă putem lua primele două amendamente ale raportorului 6 și 7 împreună. Cine este pentru? Nu. Nu se poate atunci. Pe rând, amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, liberalii și domnul Hartong. Abțineri se adoptă cu o majoritate diferită. Amendamentul 8 a fost retras, 12 al domnului Gaier. Cine, raportul e pentru, cine e pentru? Împotrivă. Două voturi împotrivă, abțineri se adoptă. 9 și 10 le putem vota împreună. Vreți chiar să mă supărați. Amendamentul nou acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 10 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Recunosc că de această dată era nevoie de voturi separate. La considerente acum. Amendamentul 3 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Un vot împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11 al domnului Gaier. Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 a fost retras. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Un vot împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm propunerea de, de rezoluție legislativă. 1 și 2 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul, a votat toată lumea. Nu? <coughs> S-a închis votul, 25 de voturi pentru, plus încă 1, 26, a votat toată lumea. Ce nu funcționează? Sunteți pentru sau împotrivă? Pentru. Deci, avem 27 de voturi pentru, 2 împotrivă și 0 abțineri. Felicitări raportorului, raportoarei. Acum trecem la José Manuel. Trecem la bugetul domnului Fernandes. Viramentele. La punctul 24. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că în ceea ce privește amendamentele depuse, nu ar trebui să fie probleme. În ceea ce privește transferul de mijloace, la punctul 9, de la Comitetul Regiunilor, vorba de 5 milioane euro costuri juridice. Îmi cer scuze, tot trebuie să mă gândesc cum e în franceză, cum e în portugheză când formulez, pentru că unele cuvinte le știu în, în franceză. Și apoi la punctul 10, față de ceea ce se stipulează la Coco News, Cocobu News, sunt uh, milioane de euro, nu uh, 950 de, de mii. Pentru că e vorba de mobilitate și transport. Deci, la final, e vorba de o chestiune care nu e deloc problematică și pe care putem să o votăm. Un alt amendament. E vorba în special de Parlamentul European și mi-amintesc foarte bine că se vehicula uh, la noi o reducere de 5% pentru costurile de uh, transport, de călătorie, mă scuzați. Ei bine, s-a negociat, uh, se negociază în continuare și știu foarte bine că există un grup de lucru care mereu uh, a dezbătut uh, problema așa cum trebuie, în așa fel încât să se ajungă la reducerea de 5% costuri de, de călătorie. Asta am făcut, mm, asta am rezolvat în octombrie 2011. Puseserăm 15% în rezervă până ce să ajungem la o reducere reală a, a costurilor de mm, călătorie. Și, într-adevăr, mulțumită activității Uh, grupului de lucru s-a ajuns la un rezultat bun. Acum putem să eliberăm această rezervă. Casa Istoriei Europene. Cunoașteți foarte bine acest subiect și știți prea bine că noi ne-am asumat uh, împreună cu Parlamentul European niște angajamente pe mai mulți ani. Există un plan și în baza acestui plan putem să elaborăm o strategie pe termen lung. Toate condițiile pentru această rezervă au fost uh, întrunite și de aceea acum putem să acceptăm și acest transfer. Deci putem, după cum am spus, să dăm curs și uh, eliberării acestei rezerve. Acestea sunt amendamentele pe care voiam eu să le menționez acum. Mulțumesc. Alors, euh, je vous propose de voter d'abord euh, pour euh... Vă propun acum să votăm viramente de la Comitetul Regiunilor 9 și 10. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 1, 2 abțineri, se adoptă. Acum, pentru Parlament, viramentul 607. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Două voturi împotrivă. Abțineri se adoptă. O abținere? Da. 608. Cine este pentru? Împotrivă. Domnul Clute, sunteți împreună sau uh, sunteți pentru sau împotrivă? pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu abținere. Acum, știu că domnul Alfonsi se grăbește, deci vă propun să trecem la punctul domnului Alfonsi, numărul 9. E vorba de raportul privind politica uh, de pescuit. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ați schimbat uh, ordinea de zi, pentru că știi, să știți că sunt obligat uh, să plec. În ce privește avizul nostru cu privire la fondul pentru pescuit și afaceri maritime, E vorba de o competență exclusivă a Uniunii Europene cu obiective de două tipuri. Ne dorim să avem un pescuit și o avacultură durabilă și competitivă și, de asemenea, o dezvoltare durabilă, echilibrată, mai ales în, în uh, zonele costiere care sunt foarte afectate de uh, activitățile de pescuit. Noi ne dorim să avem un uh, pescuit ecologic și inteligent, o acvacultură inteligentă, ecologică, o dezvoltare durabilă a teritoriilor și o politică maritimă integrată. Pentru următorul period uh, financiar, acest fond pentru pescuit și afaceri maritime trebuie să facă tranziția spre pescuitul durabil, pentru că știți uh, ca toți colegii prezenți în sală că pescuitul nu a găsit încă echilibrul cu față de resursele care se află în mediul natural și uh, dacă ne dorim să avem o mai bună exploatare a resurselor, compatibilă cu renoirea stocurilor, Comisia propune să se pună accentul pe două măsuri puternice, uh, suprimarea uh, practicii de aruncare înapoi în marea capturilor și apoi utilizarea capturilor nedorite, dorim de asemenea ca acvacultura și pescuitul să țină cont de consolidarea politicilor maritime. Abordarea pescuit durabil trebuie să se facă uh, ținând cont de condițiile uh, comisiei, dar și cu implicarea uh, comunităților locale. E foarte interesant că Fondul de, pentru Pescuit și Afaceri Maritime pune accentul și pe rolul femeilor, mai ales în ce privește gestiunea întreprinderilor, programul prevăzând de asemenea favorizarea activităților emergente în alte sectoare maritime care pot să completeze sau să susțină veniturile persoanelor care uh, nu reușesc să trăiască doar din activitatea de pescuit. E vorba de orientări care, din punctul nostru de vedere, sunt uh, interesante. Ar mai fi încă o orientare pe care credem că ar trebui să o susținem, respectiv să creștem uh, donarea, uh, dotarea financiară pentru colectarea datelor, pentru a avea date științifice mai, mai serioase și care să nu ducă la poli, polemica binecunoscută între profesioniști și cercetători pentru delimitarea de, de cotelor pe specie și pe uh, bazin maritim. Și pentru a face față acestor obiective, Comisia propune ca programarea financiară 2014-2012 să prevadă o creștere, o majorare cu 2,7% a sumelor față de perioada uh, precedentă financiară, ceea ce a, ne-ar permite să facem față acestor noi obligații. În avizul acesta se propun câteva amendamente, unele aș spune, uh, comune uh, la tot ce am făcut pe marginea diverselor fonduri, respectiv că aceste uh, propuneri și aceste axe de cheltuieli nu sunt valabile decât dacă statele aduc, vin cu mijloacele financiare necesare pentru viitoarea programare financiară și în cadrul în care apar tăieri la această, aceste programări, Consiliul ar trebui să ne indice foarte clar unde intenționează să facă aceste tăieri un al doilea obiectiv pe care îl avem pentru toate fondurile este să uh, menținem acordul interinstituțional care acordă un rol sporit Parlamentului European, iar în ceea ce privește măsurile proprii acestui program specific, prin amendamente vă propunem să mergem în două direcții. În primul rând să ținem cont de importanța și de rolul pescuitului uh, Uh, costier pentru amenajarea teritoriului de coastă și pentru ca, așa să nu se întâmple cum uh, s-a întâmplat în perioadele anterioare, pentru ca uh, aceste, uh, acești pescari să fie veriga slabă Uh, în lanț, uh, comunitățile fiind uh, primele afectate, pentru că consecințele asupra vieții regiunilor de coastă este, sunt foarte grave și apoi o a doua orientare să reamintim că există organizații tradiționale, mai ales în Marea Mediterană, dar cred că și altundeva, care coordonează activitatea și se asigură că persoanele vizate de activitățile de pescuit se organizează Uh, în funcție de metode ancestrale care sunt valabile, democratice și care trebuie să fie uh, respectate în continuare dacă dorim să ne, uh, obiectiv, să ne îndeplinim obiectivele pentru politica comună de pescuit a Uniunii Europene în domeniul pescuitului. Iată orientările acestui proiect de aviz, domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc. Într-adevăr, în domeniul pescuitului Marea Mediterană din antichitate gestionează foarte eficient stocurile de uh, pește și uh, e un sistem care și-a dovedit eficacitatea, mai ales în partea de nord a costei Mării Mediterane. Dacă nu sunt observații, atunci aș dori să vă reamintesc că la raportul domnului Alfonsi, termenul pentru depunerea amendamentelor este data de mâine, 16 noiembrie, ora 10. Votăm în 6 noiembrie, ceea ce înseamnă că eh, eh, Comisia de Pescuit votează în 19 februarie. Deci, iată, termenele nu sunt strânse, urmând ca raportul să fie discutat la plenară în luna martie. Acum facem un zigzag pe ordinea de zi pentru a încerca să ținem cont de uh, dorințele tuturor. Nu e ușor. Acum aș dori să revin la punctul 25. Monica Holmeier trebuie să plece și ea. Și aș dori să-l informez pe domnul director general că o să tratăm cadrul financiar multianual imediat după, deci vă rog să mai rămâneți câteva minute, îmi cer scuze că vă rețin, dar uh, iată ședința de astăzi este puțin cam dificilă. Dragă Monica, politica imobiliară, care sunt noutățile? Canț, canț. Foarte pe scurt, domnule președinte. Astăzi nu vom avea mari uh, dezbateri, ci vom uh, Uh, pregăti un aviz pentru 3 decembrie, pentru că mai există câteva întrebări pentru comisie și de aceea astăzi, dat fiindcă nu avem răspunsul la toate întrebările, nu putem să purtăm nici un fel de dezbatere. E un proiect foarte mare și cred că e plănuit în detaliu, dar este încă într-un stadiu incipient și de aceea noi vom face un aviz concret pe această temă, astfel încât punctat să menționăm uh, ce se întâmplă, de exemplu, cu 10% rezervă, uh, pentru a nu avea o explozie a costurilor. Da. Deci, uh, doamna raportor ne spune că nu poate prezenta acum dosarul pentru că nu avem la dispoziție informațiile necesare din partea comisiei, așa că vă rog să amânăm, vă, vă propun să amânăm deci, discuția și votul eventual pentru data viitoare când vom avea informațiile necesare. Și uh, atunci uh, vom, dar suntem de acord că vom uh, pregăti un aviz, deci vom avea o discuție și un vot în legătură cu conținutul acestui aviz. Vă mulțumesc. Acum, revenim la cadrul plurianual. Rezum foarte pe scurt situația. Președinția cipriotă, până la urmă, a prezentat cifrele așa numite de compromis în numele președinției cipriote și a completat deci tabelul de negociere cu cifre și ieri la ora 12 și 10 minute noaptea președintele Van Rompuy este un animal de noapte. Și, uh, deci, uh, domnul Van Rompuy și-a publicat atunci uh, propriile cifre care sunt destul de diferite. Deci, propuneri de compromis în numele președinției Consiliului European, în numele Consiliului European, pentru Consiliul European din 22 și 23 noiembrie. Înainte de a da cuvântul raportorilor prezenți, aș propune ca directorul general să ne prezinte punctul său de vedere. Domnule director general, vă rog. Oui, merci. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață a avut loc o dezbatere de durată în Comitetul Reprezentanților Permanenți în legătură cu propunerea domnului Van Rompuy și Comisia s-a exprimat cu această ocazie. Vă voi spune ce a spus Comisia în această dimineață în Coreper. În primul rând, Comisia a spus că ea consideră că propunerea făcută de Comisie este cea mai echilibrată și că regretă faptul că reduceri suplimentare că trebuie să se facă reduceri suplimentare. Apoi, Comisia a mai spus că recunoaște că propunerea președintelui Van Rompuy respectă echilibrul pe care l-a propus în propunerea sa inițială și asta ținând cont de ceea ce am spus uh, adineauri, este un lucru bun. În al treilea rând, Comisia se, s-a felicitat de faptul că în domeniul resurselor proprii s-au făcut pași înainte. Modeste în ceea ce privește TVA-ul, dar totuși cu un obiectiv pentru 2021 pentru a avea noua taxă pe valoare adăugată și, pe de altă parte, taxa asupra tranzacțiilor financiare, chiar și în uh, forma cooperării consolidate, poate să fie considerată o resursă proprie care să poate să fie folosită de statele membre care vor uh, introduce această taxă pe tranzacțiile financiare. În fine, Comisia a asigurat, l-a asigurat pe președintele Van Rompuy de sprijinul său în cadrul acestui proces. Deci, iată cele, cinci, cele patru observații pe care pot să le fac acum pentru a vă indica poziția uh, Comisiei în legătură cu această reducere cu 75 miliarde de euro pe suma, pe suma din cadru și ajungem la o sumă și mai, și mai mare dacă, de până la 80 de miliarde dacă ținem uh, cont și de sumele din afara cadrului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hartong a cerut cuvântul. Voorzitter, dank u Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, apreciez foarte mult uh, ceea ce a făcut uh, președinția cipriotă și, și ce a făcut președintele Van Rompuy pe timp de noapte. Mă bucură faptul că Consiliul depune un efort serios și aștept rezultate concrete săptămâna viitoare la, la uh, summit. Monsieur Arton, că Mulțumesc. Ați văzut, domnule Artung, că cele două propuneri ale președinției cipriote și um, deci propunerea președinției cipriote și propunerea domnului Van Rompuy nu sunt identice, nici în ceea ce privește suma totală, nici în legătură cu repartizarea acesteia. Ivalo, doriți să faceți observații, să comentați? Foarte pe scurt, domnule președinte. Uh, Suntem de acord cu poziția Comisiei și să sperăm că Comisia și-o va menține până ce se va ajunge la un acord. Potrivit raportului interimar votat la Parlament cu o majoritate amplă, nu putem să acceptăm uh, direcția aceasta de a uh, reduce și mai mult uh, bugetul, fără să revizuim o mare parte din politicile importante. Nu avem instrumentele de flexibilitate pe care ni le dorim în propunere, nu întrezărim o bază pentru un acord în ceea ce privește resursele proprii. Singurul lucru pe care îl putem evalua pozitiv în compara- prin comparație cu ceea ce s-a întâmplat până acum este disponibilitatea de a avea o revizuire uh, la jumătatea mandatului. Uh, vreau să vă spun că avem deja uh, o asemenea procedură, dar nu a fost inițiată de Comisia Europeană. Noi vom insista să avem o revizuire la jumătatea perioadei și uh, de data aceasta vom vrea ca aceasta să fie direct stipulată ca fiind obligatorie și strict uh, strâns legată de bugetul uh, pe 2018, deci la jumătatea perioadei. Cam atât se îndreaptă în direcția cea bună, pentru că în rest toate celelalte lucruri și toate celelalte subiecte importante pentru Parlament sunt în regres. Mulțumesc. Uh, An. Mulțumesc, Ivelu. An. Yes, thank you. Mulțumesc. Comisia a menționat că există lucruri noi cu privire la resursele proprii și va fi foarte interesant să vedem cum va fi primită noua informație de către statele membre. De exemplu, este un sistem pentru colectarea de uh, resurse proprii prin taxele vamale. Acesta nu se va schimba, dar se va schimba se vor schimba sumele pe care pot să le rețină uh, statele membre, de la 25% la 15%. Nu știu dacă uh, domnul Hartong va fi încântat de asta, de exemplu. Cu privire la, la rabat, vor fi câteva reduceri. Domnul Van Rompuy spune că Germania, Olanda și Suedia vor primi niște sume forfetare, iar în continuare Regatul Unit uh, își menține rabatul etern Toate corecturile vor fi finanțate de către statele membre bazate pe venitul uh, național brut. Și acest lucru vine pe spuza statului meu care plătește foarte mult pentru rabatul uh, Regatului Unit și noi am cerut un rabat, dar uh, până la urmă putem argumenta că asta e maniera în care oferim un alt fel de rabat uh, Danemarcei. E adevărat că s-a menționat și uh, baza, eh, s-a menționat și importanța TVA-ului în colectarea de resurse proprii. Apreciez faptul că cel puțin se face trimitere la asta și că prin uh, colectarea de resurse proprii prin TVA ar trebui să fie înlocuit sistemul uh, care există acum. Dar asta se va întâmpla doar la viitorul cadru financiar multianual, deci mai este foarte mult timp. După cum s-a spus în această sală, s-a propus ca taxa pe tranzacțiile financiare bazată pe cooperarea consolidată să fie utilizată în așa fel încât să reducem contribuția națională. Deci, da, se ține cont de anumite lucruri, dar uh, nu se face trimitere la punctul 6 din rezoluția noastră. Despre acesta eu consider că e foarte bun. Și cred că ar putea să facă viața mai ușoară Consiliului, dar e interesant de văzut care va fi reacția concretă la Consiliu la această propunere, pentru că eu cred că mai multe state membre vor simți că de fapt nu asta și-au dorit. Uh, Mulțumesc, Anne pentru aceste indicații. Așa cum a spus An și domnul Jean, în ceea ce privește resursele proprii, situația nu e ideală. Dar ceea ce propune în momentul de față președintele Consiliului European este o bază serioasă și eu mă bucur de asta pentru că știu că este un subiect în legătură cu care președintele Van Rompuy personal, um, poziția domnului președinte Van Rompuy uh, a evoluat. Ținând cont de argumentele prezentate de noi și uh, asupra cărora a insistat Comisia Europeană pe lângă dânsul. În rest, uh, sunt și eu de acord cu ceea ce au spus raportorii. Acum, pentru informația dumneavoastră în legătură cu ce vom face pe viitor. Mai întâi, luăm act, dragi colegi, că se încheie toate, toată faza pregătitoare a negocierilor care încep acum în cadrul Consiliului, deci la nivel de Consiliu European și care va continua în cadrul, prin procedura de aviz conform între Consiliu și Parlament și apoi Consiliul European după Consiliul European. Am uh, diferitele președinții s-au uh, angajat că în numele um, că se va respecta angajamentul pe care și l-a luat președinția maghiară în fața Parlamentului, adică Parlamentul a fost asociat încă de la început uh, la pregătirile negocierilor din cadrul Consiliului uh, pentru Afaceri Generale. Nu am numărat reuniunile, dar cred că a avut loc una pe lună și toată delegația Parlamentului European uh, a fost uh, invitată la reuniunile informale ale Consiliului pentru Afaceri Generale pe acest subiect, o dată în timpul președinției daneze, de două ori în timpul președinției cipriote și asta ne-a permis să fim și noi uh, implicați să facem în așa fel încât punctul uh, de vedere al Parlamentului să fie cunoscut și luat în considerare. Astfel am reușit de asemenea să realizăm alianțe să, mm, pe anumite aspecte cu anumite guverne și în legătură cu alte aspecte cu alte guverne. La inițiativa personală a președintelui Schulz, grupul prietenilor coeziunii s-a reunit ieri aici la Parlament și l-a invitat pe președintele Schulz și pe președintele Comisiei pentru Bugete să participe cel puțin la o parte din lucrările lor și cu această ocazie președintele Schulz a precizat punctele în legătură cu care poziția Parlamentului este uh, comună cu uh, poziția membrilor, uh, prietenilor coeziunii. Cele 15 țări vizate nu sunt de acord în legătură cu toate punctele, sunt de acord că e nevoie de un buget cât mai mare, mai ales pentru politicile de coeziune, dar, de exemplu, în legătură cu condiția macroeconomică de aplicat eventual deci condiții de respectat pentru a primi anumite ajutoare. Uh, în legătură cu astfel de propuneri, țările nu sunt neapărat uh, de acord. De asemenea, în legătură cu finanțarea facilității Connecting Europe, care ar putea veni de la bugetul pentru coeziune, nici aici nu sunt cu toții de acord, dar Parlamentul oricum este implicat și este în contact cu cele 27 de delegații naționale de un an deja. Dar această fază se încheie acum. Președinția cipriotă uh, și-a transmis uh, propunerea președintelui Van Rompuy și uh, președintele Van Rompuy a început consultările bilaterale, așa numitele confesionaluri și am obținut în numele delegației Parlamentului să merg și eu la confesional și mm, am mers împreună cu Ivalo, cu An, cu Jean-Luc și Aimer să ne spovedim și noi eh, șefului de cabinet al domnului eh, Van Rompuy. Am avut un schimb de opinii foarte lung eh, și aprofundat în prezența doamnei Catherine Deck, care a reprezentat comisia. Am uh, exprimat, deci, punctul de vedere al Parlamentului, nu doar în legătură cu aspectele tehnice, dar și în legătură cu aspectele politice, în sensul cel mai pur al cuvântului. S-a luat notă de punctul nostru de vedere. Acum președintele Van Rompuy va trebui să tragă concluziile, pentru că el este cel care dirigează lucrurile. Acum, care este calendarul pentru noi? Luna, lunea viitoare, uh, avem o ultimă reuniune de schimb de opinie avec trioul de președinții sub forma unui prânz de lucru, deci luni, la Bruxelles, în timp ce toți ceilalți colegi vor fi la Strasbourg sau pe drum. Și toată delegația este invitată să participe la acest prânz de lucru care are obiectivul de a pregăti uh, Consiliul mm, Afaceri Generale de a doua zi, uh, deci care va avea loc marți la Bruxelles, când noi vom fi la Strasbourg, și cu această ocazie, ministrii pentru afaceri europene vor avea un schimb de opinii în legătură cu propunerile domnului președinte Van Rompuy. Cadrul de negociere cu cifrele domnului președinte Van Rompuy este acum complet Consiliului pentru Afaceri Generale nu va mai schimba această poziție. Ceea ce va trebui prezentat la Consiliul Afaceri Generale de săptămâna viitoare. E vorba de proiectul de concluzii ale Consiliului European pe care îl pregătește președintele Van Rompuy. Consiliul uh, Afaceri Generale nu se consideră competent să modifice propunerile de, de, de concluzii ale uh, președintelui Van Rompuy, dar va dezbate acest proiect de concluzii și uh, președintele ar putea să-și adapteze propunerile de concluzii în funcție de această dezbatere din Consiliul de Ministri. Apoi, rolul Parlamentului European în această fază, oarecum preliminară, se oprește aici. Ne-am întrebat, în cadrul grupului de contact al Parlamentului, și alături de președintele Schulz, dacă Parlamentul va încerca să continue să aibă același tip de relații, de, de contact cu Consiliul European um, în același mod în care am avut cu Consiliul pentru Afaceri Generale și am ajuns la concluzia că nu e de dorit, că nu este în spiritul tratatului, nici conform literei tratatului. Regretăm acest lucru, dar asta e situația. Și trebuie să respectăm litera și spiritul tratatului. Ceea ce înseamnă că acest Consiliu European uh, va urma procedura obișnuită. Președintele Parlamentului va fi invitat la dezbaterea introductivă în Consiliul European, pentru că fiecare Consiliu European începe cu o comunicare a președintelui Parlamentului European care îi informează pe membrii Consiliului European în legătură cu pozițiile luate de Parlament fie în plenară, fie în comisii competente, în funcție de stadiul în care se află procedura pe diferite subiecte, pe temele de pe ordinea de zi al, mm, al Consiliului European. De această dată, pe ordinea de zi este doar cadrul multianual. Deci președintele Schulz va aminti pe baza rezoluției pe care am votat-o poziția Parlamentului. Am uitat să spun că ne-am pus și în cadrul grupului de contact și întrebarea dacă adoptăm sau nu o ultimă rezoluție chiar înainte de Consiliul European. Ne-am păstrat această posibilitate, dar până la urmă nu am considerat că este necesar pentru că rezoluția pe care am adoptat-o luna trecută a fost foarte bine concepută, coerentă, sprijinită de o majoritate considerabilă, aproape 80% din voturi și în legătură cu cifrele, raportorii au reacționat, grupurile politice de asemenea uh, și de aceea nu am considerat că este util să se treacă la un nou vot, dar, bineînțeles, că înainte de fiecare Consiliu European, miercuri dimineață va avea loc uh, o dezbatere deschisă de o declarație a președinției cipriote și a uh, președintelui Comisiei în legătură cu Consiliul European. Deci apoi urmează Consiliul European, președintele Schulz va prezenta poziția Parlamentului avea loc o dezbatere, poate, eh, sau comentarii din partea unor membri ai Consiliului European, apoi președintele Schulz se retrage și Consiliul European va, se va derula fără noi. Apoi noi vom vedea, la sfârșitul acestei reuniuni, pe baza concluziilor Consiliului European, cum va continua procedura. Dacă se ajunge la un acord unanim atunci Parlamentul va trebui să acționeze și raportorii vor face propuneri în legătură cu care va fi reacția noastră și votul nostru, dacă se întâmplă a doua variantă, care mie mi se pare mai probabilă, dacă nu se ajunge la un acord complet, vom vedea ce se va întâmpla. Am putea să ne regăsim într-o situație intermediară, de asemenea, care pentru mine ar fi un lucru destul de bun pentru toată lumea. Pentru că după multe schimburi de opinii în care fiecare și-a prezentat opinia și punctul de vedere al propriei țări, se va progresa în legătură cu anumite puncte și principii, se va avansa pentru a pune bazele primelor etape ale compromisului final fără a ajunge la acest compromis final și atunci ne-am putea imagina că Parlamentul va reacționa în legătură cu acest prim stadiu al negocierilor și uh, acesta ar deveni o poziție pentru Parlament să înceapă un dialog, o formă de dialog cu Consiliul European și poate astfel s-ar uh, putea relua lucrările la o altă reuniune a Consiliului European, astfel încât, cunoscându-se punctul de vedere al Parlamentului, uh, acestea să fie luate în considerare și să se ajungă la mm, uh, o concluzie în sensul dorit de noi și atunci Consiliul pentru Afaceri Generale ar fi din nou mobilizat pentru a pregăti noul Consiliu European și noi, bineînțeles, uh, vom face ce este necesar pentru a ne regăsi rolul pe lângă Consiliul pentru Afaceri Generale. Iată, vă mulțumesc. Închei dezbaterea în legătură cu cadrul financiar multianual și trecem la Avem un raportor mai grăbit decât alții? Atunci, Iuta. Iuta se grăbește, doamna vicepreședinte a fost foarte discretă, dar și foarte atentă încă de la început și a cerut să discutăm acum punctul 6. Da, beim punct numărul 6 geht es, um... La punctul 6, într-adevăr, e vorba de Autoritatea Bancară Europeană, o agenție pe care am, in, am creat-o anul trecut, Acum, pentru că există ajustări legislative pentru o uniune bancară, de care să aparțină și autoritate bancară, lucrurile se schimbă. Lucrurile trebuie făcute de BCE și pentru asta Comisia a trebuit să adapteze puțin prerogativele Autorității Bancare Europene, ABE. Prin urmare, acum noi ne-am gândit ce ar trebui să facă ABE ci cum anume să îi amendăm statutul. Sarcina noastră este să spunem da, probabil că AB va avea mai multe sarcini de îndeplinit. Suntem doar la începutul procesului legislativ și facem trimitere la faptul că împreună cu Consiliul trebuie să uh, Uh, ținem cont de articolul 47 din acordul interinstituțional cu privire la finanțarea ABE, să dezbatem puțin acest subiect ca să găsim un numitor comun. În același timp, susținem în fața Comisiei că vrem să avem uh, o nouă formă de finanțare după ce se finalizează după ce se um, Uh, finalizează negocierile legislative. Deci vrem ca formularul de finanțare să fie unul uh, modificat. Pentru că, în general, agențiile primesc noi prerogative, dar nu primesc și uh, noi formule de finanțare. Așa că formula de finanțare, așa cum s-a întâmplat la ESMA, uh, trebuie să fie una uh, amendată. Deci vrem ca Comisia să reacționeze în consecință din punct de vedere financiar pentru ca noi să fim bine înarmați din toate punctele de vedere pentru toate procedurile bugetare. E vorba de exercițiile bugetare anuale. Nu trebuie să fim puși la colț an de an și să nu ne descurcăm din punct de vedere financiar. Al treilea amendament pe care l-am făcut se referă la faptul că uh, avem niște pretenții și noi. Vrem ca ABE să fie dotată cu, suficiente, cu suficienți bani și cu suficient personal, în așa fel încât să poată să exercite toate activitățile, dincolo de importanța juridică a acestui amendament, vreau să spun că a sosit momentul să punem punctul pe I și sper că cei de la Econ să țină cont de aceste amendamente ale noastre, să le includă în raportul final pentru ca Consiliul să nu aibă nicio portiță de scăpare. Mulțumesc, Iuta. Anien să are cuvântul. Sprijin ceea ce a spus Iuta. E foarte clar. În același timp, trebuie să discutăm și despre agențiile libere de autoritățile de supervizare, pentru că parțial sunt finanțate de către statele membre. Și știu că se discuta la un moment dat la Econ. Agențiile adesea vin la Econ și se plâng de faptul că din acest motiv, prin, prin finanțare către statele membre, ele se descurcă foarte greu, pentru că nu au doar un regulament financiar pe care să-l respecte, ci mai multe și asta impune multă birocrație, mult efort administrativ. Așa că acum agențiile, de fapt, și-ar dori să fie incluse total în bugetul uh, european. Va exista și o perioadă de tranziție în care să fie finanțate prin uh, impozite din sector, așa cum se întâmplă în mai multe state membre, unde, de exemplu, sectorul financiar finanțează în total sau parțial autoritățile de supraveghere uh, prin tot felul de taxe și uh, comisioane. Așa că noi, cei de la buget, trebuie să ne gândim cum anume abordăm problema, pentru că vrem să ar, ar fi util să vedem în ce stadiu am putea să punem și această problemă. Eu, din câte mi-am dat seama, asta își doresc agențiile pentru a le simplifica și eficientiza activitățile. Mulțumesc! Ideea mea este aceea de a include ideea într-un considerent. De exemplu, să cerem într-un considerent comisiei acest lucru, dar pentru asta ar însemna să um, amendăm regulamentul de bază. Și am putea să cerem comisiei să facă asta, să o facem, deci să o cerem într-un considerent. Eu înțeleg foarte bine ce spuneți. Finanțarea aceea 50-50 e, a, a, a fost o soluție pentru că de la categoria 1A nu mai venea nimic. Nu știu în ce măsură vom putea progresa, dar Cert este că din ianuarie 2014 oricum trebuie să regândim toată strategia pentru că trebuie să uh, ne modificăm din nou categoria și să facem reduceri. Și cu siguranță putem să includem și această idee în text. Eh Mulțumesc. E clar că, din punct de vedere tehnic și birocratic, lucrurile se vor mai complica cu această supraveghere consolidată care va fi încredințată Băncii Centrale Europene în principal. Și deci va trebui să urmărim îndeaproape situația. Aș dori să-i mulțumesc Iutei. Termenul pentru amendamente este 19 noiembrie, ora 12. Vom vota uh, în 3 decembrie pentru ca Econ să poată vota în luna martie. Și după aceea vom vedea când vom trata subiectul la plenară. Mulțumesc! Putem trece la punctul 7. Raportul special numărul 6, asistența acordată de Uniunea Europeană comunității cipriote turce. Doamna Nienski are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să subliniez că vorbim de un, o sferă de aplicare limitată, pentru că Curtea de Conturi a trebuit să evalueze dacă Uniunea Europeană, acordând uh, asistență eficientă comunității cipriote turce, nu a urmărit să vadă dacă această asistență își aduce contribuția la reunificare, la obiectivul politic. Uh, Continuăm să sprijinim reunificarea, uh, um, sprijinirea comunității cipriote turce până când se va ajunge la o soluție a problemei cipriote în cadrul rezoluției 399 din 2006. Uh, noi dorim ca alocațiile financiare să nu vizeze nu doar uh, proiectele noi, ci să vizeze și sustenabilitatea proiectelor existente prin introducerea mecanismelor Uh, uh, uh, respective. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 16 noiembrie la ora 10. Votul la Comisia de la Bugete este prevăzut pentru 3 decembrie până când votul final se va organiza la Comisia competentă pe fond cont. Mulțumim. Deci, Bineînțeles, e vorba de un subiect important care nu va putea să fie tranșat în mod definitiv în timpul președinției cipriote, pentru că am prevăzut un vot la plenară în luna ianuarie, așa cum ne-a spus doamna raportor, și deci termenul pentru depunerea amendamentelor este uh, ziua de mâine la ora 10 și va trebui să votăm la Comisia de Bugete în uh, 3 decembrie, votul de la cont având loc în 6 decembrie. Observ că am răspuns la întrebarea pe care am pus-o în urmă cu câteva săptămâni în legătură cu felul în care trebuie desemnați să de, vorbim despre persoanele de origine turcă care trăiesc în partea de nord, comunitatea turco-cipriotă. Aceasta este formularea oficială care uh, figurează în proiectul de regulament pe care ni l-a prezentat doamna Nienski. Mulțumim. Ultimul punct de pe ordinea de zi, un subiect foarte important. Domnul Artong, a cerut cuvântul la raportul doamnei Nienski. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur uh, de raportul uh, Curții de conturi, la fel ca și de concluziile Comisiei de Control Bugetar. Aș dori însă să mă refer la raportul doamnei Nenski. În urmă cu foarte puțin timp, domnule președinte, am fost în Cipru, am constatat care este situația și uh, PNUD, Organizația Națiunilor Unite, m-a ajutat, mi-a acordat asistență. Am putut să mă uh, plimb în apropiere de zona verde și tot ce am văzut uh, în partea de nord și în sud e că se face un apel uh, făcut Parlamentul European uh, să condamnăm Turcia, care ocupă partea de nord a insulei. E de netolerat faptul că Turcia refuză în continuare să coopereze cu Comisia Parlamentului și Consiliul în timpul președinției cipriote. Cred că e, e momentul foarte potrivit să spunem acest lucru. Doamna Nienski, aș dori să includeți acest lucru în raport. Ar trebui să condamnăm ocuparea militară a părții de nord a insulei. Uh, Aș dori să vă reamintesc că rezoluția 540 a Organizației uh, Națiunilor Unite, precum și toate textele Uniunii Europene uh, care deja, deja există în acest domeniu. Ar trebui să insistăm pentru ca ajutorul financiar al Uniunii Europene să nu se mai facă de acum încolo decât uh, prin intermediul guvernului cipriot recunoscut, respectiv prin intermediul Republicii Cipriote și nu uh, apelându-se la un organism din nordul uh, insulei, în conformitate cu rezoluția ONU în materie. Și de asemenea trebuie să ne mai asigurăm că de acum înainte doar guvernul recunoscut oficial susține un sprijin financiar uh, care să poată să fie transmisă partea de nord a insulei, pentru că ei suntem partenerii noștri, ei sunt uh, ghișeul de primire și ei trebuie să se asigure că fondurile europene sunt bine utilizate. Mulțumesc, mulțumesc domnule Hartong. Sunt observații foarte interesante, e adevărat. Presupun că doriți să depuneți amendamente. Cel mai bine ar fi să înaintați amendamente până mâine. Le vom uh, studia cu mare interes. E o problemă foarte uh, uh, delicată și aveți uh, dreptate când uh, ne reamintiți că există poziția Unii Europene a poziția Națiunilor Unite și trebuie să ne asigurăm că ajutoarele pe care le acordăm comunității cipriote din Turce uh, din Cipru ajung la destinație și nu reprezintă un uh, mijloc indirect de recunoaștere a unei autorități pe care, de fapt, noi nu o recunoaștem. E o problemă puțin asemănătoare, puțin asemănătoare, bineînțeles că există dimensiuni uh, foarte mari, uh, cu uh, ajutoarele pe care le-am acordat autorității palestiniene. Sunt subiecte foarte delicate pentru că trebuie să ajutăm populații care au nevoie de ajutorul nostru, dar trebuie să evităm ca aceste ajutoare să fie instrumentalizate în scopuri politice și în favoarea părții cu care noi nu suntem de acord. Vă mulțumesc. Ultimul punct de până de zi este vorba de dezafectarea nucleară în uh, țări foarte importante, Bulgaria, mă gândesc la centrala de la Coslodui, Lituania, Ignalina. Ieri m-am întâlnit cu ministrul uh, lituanian care mi-a povestit despre acest proces și Slovacia nu mai știu despre ce uh, centrală este vorba, dar ne veți aminti dumneavoastră. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă bucur că am uh, reușit totuși să discutăm acest punct, punct de pornire de zi, chiar dacă o facem cu o oră și jumătate mai târziu decât era prevăzut. Data trecută n-am reușit să discutăm deloc. E vorba de trei uh, centrale uh, de tip uh, Cernobâl în Bulgaria, Lituania și Slovacia. Dezafectarea a fost convenită în timpul negocierilor de aderare cu toate cele trei țări și au, această, acest proces a inclus asistență de 2,85 de miliarde de euro pentru toate cele trei proiecte. Aceste reactoare au fost uh, uh, dezactivate și niciunul nu a fost reactivat în ciuda presiunii exercitate uh, să fie relansate în timpul crizei din 2009, criza gazelor între Rusia și aceste țări. Totuși s-au înregistrat întârzieri în procesul de dezafectare, mai ales în ceea ce privește eliminarea barelor utilizate de combustibil, de asemenea finalizarea depozitării lor și tratarea deșeurilor. Comisia a considerat că 522,9,3 milioane sunt uh, necesare pentru a finaliza acest proces de dezafectare cu uh, angajamente până în 2030 și credite de plată până în 2025. Prima întrebare cu care ne confruntăm este dacă considerăm că încă mai este uh, misiunea noastră să continuăm să finanțăm acest proiect în ciuda uh, întârzierilor. Eu cred că ar fi mai bine să răspundem pozitiv la această întrebare, pentru că uh, e foarte important ca aceste uh, proiecte să fie uh, finalizate și să nu ne axăm doar pe dezafectare. Apoi, pentru cât timp și câți bani va trebui să mai acordăm acestor proiecte. Uh, bineînțeles că sumele depind de uh, rezultatul negocierilor privind cadrul financiar multianual și uh, din acest motiv nu putem da sume concrete. Totuși însă cred că Comisia este expertul cel mai bun pentru a evalua costurile suplimentare, chiar dacă probabil dovezile arată faptul că dovezile documentate arată că Comisia nu își face treaba chiar cum ne-am dorit noi să o facă. Încă mai cred că sumele din propunerea Comisiei, deși prefer să existe totuși uh, uh, alocații care să permită mai multă flexibilitate, sunt bune. Iar în ceea ce privește durata, cred că este în interesul tuturor să avem un termen limită pentru aceste trei programe și să nu lăsăm aceste proiecte deschise la nesfârșit. Cred că avem uh, probleme foarte grave uh, Uh, dacă spunem că dacă nu fixăm niciun termen limită. În uh, uh, Finlanda s-a vorbit despre agricultură, s-a vorbit de așa numitul concept de mulgere seara a vacilor, nu cred că a fost o idee foarte bună. Apoi, în ce privește temeiul juridic al acordării sprijinului, Comisia propune ca toate aceste programe de asistență să, fie, să se bazeze pe articolul 203, care conferă Parlamentului European uh, drepturi de consultare. Lituania cere însă să se folosească alt mei juridic decât celelalte două țări, respectiv protocolul 4 al tratatului de aderare, care ar exclude total Parlamentul. Am primit informații diferite între, de la părțile implicate în legătură cu cele două domeniuri juridice, deci deocamdată e greu să evaluăm consecințele. Însă, din, în principiu, cred că ar trebui să tratăm uh, cele trei programe la fel și deci să nu împărțim uh, temeiul juridic. Însă, sincer să fiu, cred că uh, și uh, acordurile inițiale sunt diferite. Aș dori să mai adaug uh, câteva recomandări de la Comisia Cont, care a făcut o uh, deplasare la Ignalina. Ehm, s-au constatat că există lacune foarte mari în proiectul de dezafectare. De asemenea, se pare că există eh, litigii juridice între părțile implicate, mai ales în ce privește proiectul B1. Eh, S-a folosit un eh, depozit de depozitare a barelor de combustibil în mod necorespunzător Uh, sigur că ar trebui să includem aceste concluzii fără însă să identificăm la modul negativ unul dintre cele trei proiecte. Aș dori ca Comisia să exercite presiune asupra factorilor implicați pentru a, pentru a soluționa orice litigiu juridic și deci să reorganizeze procesul uh, o soluție ar fi ca uh, Comisia să suspende asistența financiară pentru aceste programe și deci să, exist, să exercite o presiune directă pentru a um, finaliza contractul sau să uh, îl reorganizeze. Dar să nu uităm că Lituania nu este o țară foarte bogată și orice suspendare a plăților ar fi o povară foarte mare pentru această țară. Apoi, mai există amendamente care limitează felul în care fondurile comunitare pot fi folosite, mai ales uh, în ce privește uh, cheltuielile tehnice și administrative, uh, comunicarea erile electronice și așa mai departe. Uh, aștept cu nerăbdare să răspund la orice întrebare, dacă pot, uh, în legătură cu aceste, aceste proiecte. Mulțumesc, domnule raportor, dragi, dragi, drag coleg, pentru această dare de seamă foarte precisă. Ne bucurăm de faptul că putem să beneficiem de experiența dumneavoastră foarte vastă. Domnul Gaier a cerut acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am întrebări către domnul Torvalds, ci am câteva informații adiționale pentru că la control bugetar am discutat foarte intens despre uh, această problemă a dezafectării. Și e foarte problematică finanțarea. Problema noastră, de fapt, care este? E un raport din proprie inițiativă al domnului Marinescu de la PPE, care, după modificări ample, a trecut prin plenarea Parlamentului. Am vrut un raport special al Curții de Conturi. Cei de la control bugetar au decis ca în acest an să viziteze Lituania și să vadă exact care este starea de la Ignalina. Iar uh, la anul va analiza și situația celorlalte două centrale. Mai întâi am decis să mergem uh, la Ignalina pentru că noi credem că acolo problemele sunt puțin mai complexe. E bine, după vizita efectuată la Ignalina, am uh, constatat, și aici e opinia mea personală, că, de fapt, cu raportul domnului Marinescu nu prea putem face mare lucru și la noi, la Comisia de Control Bugetar, acum uh, suntem în situația de a avea două tabere, cei care susțin pe Marinescu și cei care susțin poziția Lituaniei, din uh, două familii politice diferite, dar ideea care este că niciuna din cele două tabere nu ne poate ajuta mai departe. Sunt de acord cu domnul Torvalds când acesta spune că trebuie să uh, prestabilim un scenariu de ieșire, pentru că din experiența acumulată până acum, din proiectele ce s-au mai desfășurat, putem să ne dăm seama că e clar că se manifestă o anumită presiune cu privire la dezafectare. Presiune politică. Nu vreau să intru foarte mult în detalii. Am fost partea delegației și am fost foarte surprins să aflu în cele din urmă, pe căi neortodoxe, de unde vin uh, întârzierile. Curtea de Conturi Lituaniană, un oficiu guvernamental, a fost direct uh, implicată. Nu doar uh, părțile contractante, ci și oficii din uh, uh, aparatul guvernamental care ne-au confirmat exact cum a arătat problema. Proiectele sunt foarte complexe, niciodată nu a avut loc uh, o dezafectare de asemenea magnitudine dar vedem că din cauza am, am complexității se ajunge la amânări și din cauza amânărilor la costuri sporite. Problema este că trebuie să facem tot posibilul pentru ca, din punct de vedere financiar, povara să nu o suporte mereu Uniunea Europeană. Noi știm foarte bine că trebuie să elaborăm foarte îndeaproape încadrarea în timp, de aceea definirea uh, unui calendar este foarte importantă și pentru asta aș aprecia foarte mult și o intervenție a Comisiei. Îl sprijin uh, pe domnul Torvalds, în special în ceea ce spune uh, cu privire la temeiul juridic. Pentru că dacă, de exemplu, nu putem să ajungem la o decizie în ceea ce privește finanțarea, există riscul ca în cazul în care lucrurile întârzie uh, și mai mult, sancțiunile să, pe care trebuie să le suportăm noi să fie mai mari. De aceea aș vrea să acționăm acum, pentru că după ce am uh, mers în prima delegație la Ignalina, mi-am dat seama că e mare nevoie de așa ceva. Mulțumesc, stimate coleg, de această mărturie a unei persoane care cunoaște foarte bine dosarul pentru că a fost prezent acolo. Ivalo. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, cu permisiunea dumneavoastră, am uh, două titluri. Pe de o parte, um, sunt purtătorul de cuvânt al uh, doamnei raportor și, pe de altă parte, apoi și în numele meu aș dori să abordez câteva aspecte menționate de colegii înaintea mea. Mai întâi, opinia lui Edith Herzog, foarte pe scurt. Dânsa consideră că responsabilitatea finală trebuie să fie a Comisiei alături de statele membre vizate, dar um, responsabilitatea financiară trebuie să fie comună a statelor membre și a Uniunii Europene, așa cum s-a hotărât de la început. Apoi, întârzierile și lipsa de uh, Uh, schimbări, uh, schimbările uh, organizaționale, ele trebuie rezolvate. Apoi e nevoie de o evaluare în legătură cu cu procesele în, curs în legătură cu închiderea acestor centrale nucleare care au efecte asupra economiei și societății acestor țări. Apoi, uh, Amendamentul tehnic la nivel bugetar, dânsa propune sume indicative pentru că fac parte din cadrul financiar multianual, deci nu putem uh, defini sume exacte acum. Apoi trebuie să ține cont de nevoile reale și capacitatea de absorpție a acestor state membre alocațiile financiare de la bugetul european nu pot să fie folosite pentru a finanța alte proiecte din domeniul energiei, altele um, decât um, dezmembrarea acestor centrale nucleare, dezafectarea, mă scuzați, acestor centrale nucleare. Acestea au fost observațiile lui Edith Herzog. Acum, uh, observațiile mele. Sumele, într-adevăr, vor fi stabilite în cadrul uh, cadrului financiar multianual, dar, oricum, ele sunt foarte departe de sumele necesare. Pentru a vă da un exemplu din țara mea, pe care o cunosc cel mai bine, până în 2020 va fi nevoie de aproximativ 880 de milioane de euro pentru dezafectarea centralei. Bulgaria a cerut cam jumătate, 450 de la buget. În propunerea inițială s-a prevăzut 208 și acum 180. Dar va fi nevoie de 880 de milioane până în 2020. Deci, acest lucru se datorează închiderii timpurii ale unităților, uh, mult mai timpurii decât sfârșitul uh, perioadelor de viață și rezervele pentru, necesare pentru dezafectare nu erau uh, prezente. În multe cazuri, cum ar fi la Coslodui, nu au existat justificări tehnice pentru a închide aceste centrale, doar faptul că atunci, în momentul în care s-a semnat uh, acest acord, uh, energia nucleară nu era deloc populară în Europa, așa că s-a făcut presiune asupra acestor guverne să închide centralele și costurile excesive, s-a promis atunci costurile în plus uh, vor fi finanțate la bugetul european. Presiunile asupra autorităților. Eu cred că trebuie să existe un termen limită, dar trebuie să ținem cont de condițiile tehnice. Nu sunt expert în energia nucleară, dar M-am mai ocupat puțin de asta și din motive tehnice e vorba de tehnologie, inclusiv pentru combustibilul folosit, pentru um, îndepărtarea acestuia. Nu se poate face acest lucru imediat dacă se respectă uh, standardele de siguranță. În ceea ce privește uh, centrala de la Coslodui, dezafectarea acesteia se va încheia în 2030. Deci, dacă spunem că plata, ultima plată trebuie făcută până în 2020, acest lucru înseamnă că 10 ani încă țara trebui, va trebui să se descurce singură. E foarte clar acest lucru. Aceasta este poziția Comisiei Europene. Inclusiv din ceea ce am citit de la Edith Herzog, se mai pune problema întârzierilor probleme legate de o proastă gestionare. Uneori am impresia că facem confuzii între diferitele cazuri. Ar fi bine să se spună, există întârzieri în cutare caz. Nu trebuie să punem toate cazurile în aceeași oală, pentru că eu cred că în alte cazuri programul uh, transmis comisiei uh, continuă uh, conform termenelor stabilite și se respectă uh, programul prevăzut. Deci uh, n-ar trebui să uh, folosim un exemplu negativ, să spunem că este cazul tuturor acestor centrale. Ceea ce privește temeiul juridic, în ciuda faptului că avem diferite practici în diferitele state membre, sunt de acord cu colegii noștri că avem nevoie de aceeași temei juridic pentru toate cazurile. Lituania Um, avea dezafectarea în uh, acordul de aderare și a dorit să folosească um, acordul de aderare ca temei juridic, de aceea Parlamentul nu a fost implicat. În, um, pentru celelalte țări, uh, uh, decizia a fost reînnoită, de aceea e nevoie de Parlament și de unanimitate în Consiliu, dar cele trei cazuri sunt similare. Eu sprijin, deci, propunerea Comisiei să avem o bază, un temei juridic unic. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva observații. Eu sunt din Slovacia și uh, ne confruntăm cu o situație foarte similară, cu excepția unui lucru, din ce am observat din scrisoarea unui prim-ministrului meu acum un an, în Slovacia, uh, dezafectarea nu va avea loc în uh, următoarea perioadă de programare bugetară. Vom avea nevoie de încă 3-4 ani după acest uh, cadru financiar, dar și ne aflăm într-o situație precară suntem una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană și nu trebuie să fim lăsate să ne descurcăm singure. Sperăm solidaritate din partea colegilor și din partea acestei instituții. Mulțumesc! Merci, mes chers collègues. Mulțumesc, dragi colegi. Vedeți, domnule raportor, raportul dumneavoastră, prezentarea a dus la multe observații care merg în aceeași direcție. Eu personal am avut responsabilități guvernamentale în Franța în momentul în care am început să negociem cu principalele țări uh, vizate de consecințele tragediei de la Cernobâl în legătură cu modul în care UE putea ajuta aceste țări, inclusiv Ucraina, să închidă reactoarele de la Cernobâl care încă funcționeau, să financeze um, acel, uh, uh, acea um, incintă de beton care trebuia să înăltezeze definitiv reactorul care a explodat și uh, ce trebuie să facem cu celelalte țări sau să punem la cele mai înalte norme de securitate reactoarele în curs de construcție, la așa numitele norme occidentale, sau să închidem reactoarele care nu puteau fi modernizate. Și am fost încă de atunci frapat de importanța de cât de mari erau eforturile și sacrificiile pe care le-am cerut țărilor respective. Este clar că în aceste țări, mai ales Lituania dar și Bulgaria și Slovacia, centralele nucleare respective furnizau o parte foarte importantă din electricitatea consumată și deci în, câte, în câțiva ani a trebuit uh, uh, închise aceste centrale, deci a trebuit reorientată aprovizionarea cu energie și țările acestea plătesc de două ori, practic, uh, plătesc pentru dezafectare, dar și plătesc și prețuri mai mari la energie din cauza dispariției acestei surse naționale de producție. De aceea este o datorie de solidaritate fundamentală pentru Uniunea Europeană, mai ales pentru vechile state membre, să ajute aceste țări care ajung la capătul acestui program de reconversie uh, energetică pe de o parte și uh, de dezafectarea centralelor care nu pot să fie modernizate. Adaug că, așa cum s-a amintit, Lituania va avea președinția Uniunii în al doilea semestru din anul viitor. Ieri am întâlnit la solicitarea sa cu viceprim-ministrul Lituaniei, care venea să înceapă contacte uh, și era foarte îngrijorat de dificultățile uh, Uh, care ne confruntam pentru a ajunge la un acord privind bugetul anual între Consiliu și Parlament și am putut să-i uh, explic cu această ocazie, iată, dacă Consiliul nu funcționează mai bine, ne vom regăsi în astfel de situații și la anul. I-am, uh, l-am asigurat, bineînțeles, de sprijinul nostru în legătură cu solicitările Lituaniei în cadrul cadrului financiar multianual și în legătură cu dezafectarea despre care mi-a vorbit destul de mult și înțeleg acest lucru, nu am vorbit despre temeiul juridic, dar mi se pare evident că o țară care în curând va uh, avea președinția Uniunii Europene trebuie să respecte principiul unui temei juridic care să permite Parlamentul European să joace rolul. Trebuie amintite motivele pentru care Lituania, care a rezolvat problema în protocolul său și dorește spontan să aplice acest protocol, dar în cadrul uh, unei uh, discuții între noi, autoritățile din Lituania, uh, poziția care este cea mai eficace și cea mai democratică. Domnule raportor, doriți să încheiați dezbaterea? Just a few uh, short comments. Da, am uh, câteva comentarii finale. Cumva suntem uh, între Ciocan și Nicovală, pentru că înțelegem că din punct de vedere economic e absolut nefezabil să nu avem o strategie uh, de ieșire, cu, perfect, încadrată, perfect încadrată în timp, dar de cealaltă parte există și uh, sentimentele exprimate de domnul Calfin, de domnul Stasi. Ce se întâmplă dacă lucrurile nu se desfășoară cum trebuie? În calitate de jurnalist am fost la Ciliabinsk, unde au fost probleme similare. În anii 50 a fost o explozie nucleară din cauza prostului uh, management. Așa că înțelegem foarte bine cât de dificilă este problema din punct de vedere economic și din punctul de vedere al siguranței. Nu putem să oferim bani cu nemiluita la nesfârșit. Mulțumesc pentru Uh, comentariile frumoase, mai ales pentru comentariile domnului uh, uh Jens Geier. Deadline. Mulțumesc. Termenul pentru amendamente mâine la ora 10. Votăm cu ocazia reuniunii noastre din uh, noiembrie pentru ca ei trebuie să poată să uh, voteze în 18 decembrie după adoptarea avizului nostru. Am terminat cu ordinea de zi. Mulțumesc tuturor celor care au rămas până la sfârșit. Următoarea reuniune va avea loc în 28 noiembrie. Suspendăm ședința.